Prego di prendere posto. Vă rog, vă rugăm să luați loc. Oggi una giornata. Astăzi este o zi importantă pentru agricultura europeană. Mi preme innanzitutto ringraziare. În primul rând, Aș dori să mulțumesc eh, domnului comisar Dacian Cioloș pentru prezența sa de astăzi alături de noi și dincolo de importanța subiectului pe care îl vom dezbate, prezența domniei sale este mărturie sensibilității instituționale deosebite și spiritului de cooperare care cred eu că reprezintă o clară expresie a coerenței față de cadrul de procedură instituțional pe care l-am primit odată cu aprobarea și intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona o consolidare a profilului democratic al Europei, pe care cred eu că domnul comisar Cioloș o interpretează cât se poate de bine, ne sustrăgându-se, ci din potrivă stimulând uh, confruntarea, dialogul cu Parlamentul European, colaborarea cu Parlamentul European și mai ales cu Comisia noastră, Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, care azi pentru prima oară se reunește aici, în hemiciclu, în aula plenară domnule comisar, știind că Parlamentul astăzi reprezintă maxima expresie a sensibilității cetățenilor europeni, Astăzi vă spun că este o zi importantă pentru că un alt pas important înainte este îndeplinit spre reforma, ceea ce încă astăzi reprezintă cea mai importantă din politicile comunitare și un factor istoric de consolidare a spiritului comunitar. În această perspectivă, Parlamentul European și-a stabilit un prim important punct prin rezoluția din 8 iulie 2010 uh, asupra uh, viitorului politicii agricole comunitare după 2013, explicându-și propria viziune asupra viitorului politicii agricole comune. Comisarul va intra în detalii și sigur ne va explica exact uh, ce alegerea asta la baza acestei comunicări. Dar înainte de a da cuvântul comisarului, pun încă o dată accentul asupra importanței acestei colaborări dintre noi și uh, Comisie. Pentru că este inevitabil că de acum și până la aprobarea reformei uh, se vor uh, uh vedea sensibilități și abordări diferite. Noi trebuie să facem astfel încât să uh, reprezentăm o valoare, o bogăție pentru dezbatere, un instrument pentru a construi o politică agricolă la înălțimea provocărilor epocii noastre, uh, coerentă cu așteptările cetățenilor noștri. Mulțumesc uh, vouă tuturor, mulțumesc și celor care participă astăzi aici pentru prima oară la lucrările Parlamentului, toate organizațiile de resort, uh, prietenii din insulele Azore care sunt uh, prezenți astăzi aici cu noi. Și acum a sosit momentul să dăm cuvântul domnului comisar Dacian Cioloș. Vă rog. Monsieur le Président, honoré membre de Parlement. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membrii ai Parlamentului. Aș vrea, în primul rând, să prezint contextul politic și strategic al dezbaterii noastre de astăzi. Europa se află în fața unei alegeri cruciale pentru toată generația, spune, între o agricultură care să fie răspândită pe întreg teritoriul european sau o agricultură care să devină marginală în economia și societatea noastră. Este vorba de o alegere economică și de o alegere a modului de viață în Europa. O alegere pentru diversitate, autenticitate, calitate, pentru valorile esențiale ale civilizației noastre. Sau o alegere în legătură cu cum să facem să trăiască idealul nostru în unitate și diversitate. Agricultura, așa cum am spus deja, este unul dintre domeniile care poate traduce cel mai bine acest concept al unității prin diversitate în Europa. Deseori trebuie să facem alegeri false, alegeri între competitivitate și durabilitate atunci când vorbim de agricultură. Iar ceea ce propun eu astăzi ca viziune, sper să fie tocmai împotriva acestei dileme false. Pentru că agricultura europeană poate fi competitivă la mai multe niveluri, de la nivel global până la cel local, rămânând în același timp un instrument care să facă față îngrijorărilor centrale ale societății noastre și răspunzând problemelor majore ale societății europene. Agricultura și politica agricolă comună sunt instrumente esențiale pentru a împlini obiectivele Europei 2020. Agricultura poate fi pe viitor un exemplu bun în legătură cu cum putem elabora acest concept de competitivitate fără ca acesta să intre în contradicție cu conceptul de durabilitate și nici cu cel de performanță economică. Comunicarea pe care o prezint astăzi deschide drumul politicii agricole comune, ținând cont de provocările epocii noastre și păstrând rolul central al agriculturii, acela de a produce alimente. Obiectivul este acela de a pune în centrul politicii agricole comune, care la ora actuală se învârte în jurul producției alimentare, să impunem deci și alte elemente, cum ar fi gestiunea resurselor naturale și acela de a asigura un echilibru pe teritoriul european. Și cu acest câmp de aplicare extins, cred că putem răspunde mai bine așteptărilor societății față de această agricultură. Agricultura europeană a, a viitorului va avea și mai multe posibilități de a fi durabilă decât la ora actuală. Trebuie să ținem cont de realitate pentru că întreaga societate europeană pune resurse la dispoziția PAC. S-a vorbit foarte mult despre justificarea acestui sistem public și tocmai aici vreau să revin. Cred că trebuie să fie foarte clar felul în care agricultura, așa cum este ea susținută de societatea europeană, este în stare să răspundă așteptărilor manifestate de aceeași societate. Trebuie să fim în același timp sinceri să recunoaștem faptul că politica agricolă comună poate n-a fost niciodată atât de aproape de o criză de legitimitate ca în ziua de astăzi. Și aceasta nu este o chestiune recentă de câteva săptămâni sau câteva luni de zile. Știți foarte bine acest lucru și cred că în loc să închidem ochii și să nu vedem ce se întâmplă, cea mai bună strategie pentru a menține resursele de care avem nevoie pentru PAC este tocmai de a deschide această politică agricolă comună, ținând cont de îngrijorările cetățenilor noștri și, de societă- și ale societății în general. Referitor la îngrijorările unora și ale agricultorilor, trebuie să înțelegeți cuvintele mele în acest context mai extins al legitimării politicii agricole comune și de dorința de a ține cont de așteptările societății. Cred că este momentul cel mai bun pentru a face acest lucru, nu e încă prea târziu și cred că nu e nici prea devreme pentru a o face. Bunele practici agronomice tehnicile de producție care integrează un spectru mult mai extins decât cel care se referă doar la productivitate, nu cred că aceasta va pune în pericol eficiența agriculturii europene. Dar pierderea de mijloace care să susțină agricultura europeană, aceasta da, ar putea, ar putea o pune în pericol. Aș dori să trec în revistă foarte rapid care au fost sursele acestei comunicări. Ce așteaptă societatea de la agricultură. Alimente sănătoase și de calitate, o utilizare durabilă a resurselor naturale, dezvoltarea tuturor teritoriilor fără ca nimeni să fie lăsat deoparte. Unele așteptări nu sunt noi. Ele sunt prevăzute de altfel în tratat și inclusiv în noile tratate în jurul competitivității. Acesta este un proces care a început încă prin reforma din 1992. Dar competitivitatea în ziua de astăzi depășește cu mult conceptul de productivitate. Competitivitatea durabilă se referă la măsuri care extind această noțiune și tocmai acesta este obiectivul reformei pe care o propunem. Ar trebui să reamintim de asemenea că această reformă a fost pregătită în contextul unei Uniuni Europene extinse. Este prima oară când se face o astfel de reformă după extinderea Uniunii Europene către Europa Centrală și Orientală. E prima oară când suntem 27 state membre în jurul mesei pentru a dezbate această reformă. E un lucru de care trebuie să ținem cont pentru că, așa cum spuneam, avem o nouă modalitate de agricultură care ne așteaptă după această extindere. PAC-ul este un mijloc important, cum spuneam mai devreme, al strategiei 2020. Propune instrumente care să ne ajute să îndeplinim aceste obiective. Și cum dorim să atingem aceste obiective despre care am vorbit? În primul rând, printr-o structură pe doi piloni iar ajutoarele pentru venituri sunt indispensabile cu condiția ca acestea să fie mai echitabile și mai bine țintite, un lucru pe care îl propunem în comunicare. Un obiectiv ar fi acela de a fi mai atenți față de micile exploatații agricole care n-au avut încă ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește rolul lor pentru dezvoltarea echilibrată a teritoriilor. E vorba de exploatații care produc pe anumite piețe, care vizează anumite piețe, dar care trebuie puse mai bine în evidență decât în trecut, pentru că avem aici o resursă de dezvoltare economică și socială care n-a fost încă pusă în valoare îndeajuns. De asemenea, ar trebui să ne centrăm pe cei care au într-adevăr nevoie de aceste ajutoare. Deci propunem să ne îndreptăm spre agricultorii activi, o noțiune care trebuie definită bine și aceste ajutoare să fie orientate înspre aceștia. Și pentru a fi mai realiști și mai credibili pentru aceste ajutoare directe, propunem acea plafonare a ajutoarelor, plecând de la principiul că ajutoarele sunt necesare pentru a asigura susținerea veniturilor agricultorilor. Deci, începând de la un anumit nivel de uh, venit, nu mai e nevoie și nu mai sunt justificate aceste ajutoare. Dar această plafonare se va face ținând cont de nevoia ca anumite exploatații mari să mențină locurile de muncă pe care le au. În ceea ce privește mediul în primul pilon, propunem să se utilizeze ajutoarele plățile directe în mod stimulativ pentru o gestiune a resurselor naturale și nu doar în mod obligatoriu. Care sunt propunerile sau în ce sens mergem? Puteți observa că măsurile stimulative pe care le propunem pentru a avea măsuri complementare în primul pilon sunt măsuri care nu duc la o creștere a costurilor pentru agricultori. E vorba de o menținere a pășunilor permanente, de o rotație a culturilor, de um, depunerea în pârloagă, toate măsuri competitive foarte bune. Propos... Pentru zonele defavorizate, propunem ca deja în, în doi prim piloni statele membre să aibă o susținere mai puternică cu susținerea directă de bază pentru agricultorii din zonele defavorizate, dar păstrăm și instrumentul esențial și central al susținerii specifice pentru zonele defavorizate cu o cofinanțare națională în al doilea în cel de-al doilea pilon, dar uh, aici vom putea reveni ulterior, dacă doriți. Apoi, în ce privește cel de-al doilea pilon, obiectivul este de a pune la dispoziția agricultorilor instrumente care să poată asigura uh, o creștere a competitivității, a bunei gestionări a resurselor naturale, echilibrului teritorial, dar asta cu instrumente care să uh, dea flexibilitate statelor membre în ce privește, și în ce privește bugetul pentru a, a atinge aceste obiective prin investiții, prin formare, uh, prin finanțarea măsurilor țintite uh, uh, în ce privește protecția mediului și zonele defavorizate, de asemenea, prin susținerea pentru luarea de măsuri care să pună în valoare inițiativele pe plan local și inovarea. Problema schimbărilor climatice va trebui și ea să fie o problemă generală în cel de-al doilea pilon cu indicatorii pe care vom încerca să-i punem la punct și să-i propunem astfel încât uh, majoritatea acțiunilor din cel de-al doilea pilon să poată avea și o dimensiune care să contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. Și vă pot asigura atunci când vorbesc de inovare și de inițiative locale, ideea e de a pleca de la experiența programelor lider și de a încerca să extindem această experiență, poate și la alte tipuri de practici, poate mai specific la sectorul agricol. De asemenea, în cel de-al doilea pilon propunem să lucrăm pe diversele forme de comercializare adaptate la toate formele de agricultură, inclusiv la circuitele scurte piețe locale, pentru că atunci când vorbim de o mai bună repartizare a valorii adăugate pe lanțul alimentar, putem să aducem și răspunsuri pozitive, propunând alternative la unele circuite mai lungi de distribuție pe care le avem acum. Se pune și problema gestionării piețelor uh, și gestionarea instrumentelor de piață pentru a susține eh, veniturile agricultorilor. De asta ne ocupăm în cel de-al doilea pilon, utilizând specificitatea acestui pilon. Pe de-o parte, instrumente de intervenție pe piețe ca plasă de securitate sunt instrumente care vor fi uh, consolidate și vor fi făcute mai rapide și mai flexibile și vor avea un caracter mai general pe cât posibil și uh, pe lângă asta propunem un cel de-al doilea pilon tocmai pentru a utiliza acest, uh, această abordare pluri, și flexibilitatea sa. Așadar, propunem instrumente pentru a gestiona volatilitatea veniturilor cu fonduri mutuale și sisteme de asigurări, plecând de la experiențele punctuale de care deja ne bucurăm în anumite state membre. Sigur că se pune și problema gestionării uh, pietelor și a volatilității acestora care încă n-au fost rezolvate și care nu vor fi tratate direct în acest proiect de reformă, deoarece uh, ele depășesc problema agricolă specifică. E vorba de probleme care trebuie tratate într-o analiză mai largă a lanțului agroalimentar. Am început asta cu domnul comisar uh, Tajani, cu domnul comisar Barnier și cu domnul comisar Dali acum câteva zile și pe această bază comisia va veni cu propuneri de lege în următoarele luni. Apoi cred că există și probleme care trebuie tratate la nivel internațional. Aici, sigur că Franța va avea președinția G20 în curând și sigur că aici vom putea vorbi și de agricultură și eu uh, vreau să-mi aduc contribuția. Asta este viziunea mea politică a agriculturii și a politicii agricole comune pentru ziua de mâine, cu ideea că politica agricolă comună trebuie să permită agricultorilor să nu aibă niciun complex să fie șef de întreprindere responsabil, uh, uh, branșați la piață și la așteptările uh, societății pentru că agricultura să fie un pilon al vieții rurale. Să nu fim naivi pentru că nu putem face asta fără o susținere financiară publică. Eu cred că propunerea pe care o aducem astăzi în fața dumneavoastră ne permite și ne va permite să putem să justificăm foarte clar o susținere publică importantă. De asemenea, sper că și dumneavoastră, Parlamentul, vă veți aduce contribuția nu doar în Comisia pentru Agricultură, cât și prin toată, întreaga activitatea dumneavoastră în grupurile politice, în alte comisii și cu asta veți putea contribui hotărător la un proiect de reformă care să fie consistent și coerent. Mulțumesc pentru atenție! Grazie. Președintele, mulțumesc, domnule comisar, iar acum începem dezbaterea. Uh, ordinea de zi prevede ca eu să dau imediat uh, cuvântul coordonatorilor grupurilor cu 3 minute pentru fiecare. După uh, ce vor vorbi coordonatorii tuturor grupurilor, voi da din nou cuvântul domnului comisar pentru o replică scurtă, succintă și apoi vom deschide dezbaterea pentru uh, toți deputații comisiei, care vor avea fiecare câte două minute la dispoziție. Uh, Uh, dacă vom reuși să uh, respectăm timpul, timpul de vorbire alocat, uh, vom putea să punem foarte multe întrebări comisarului. Să începem astfel dezbaterea dând cuvântul domnului Albert Des, coordonator al grupului PPE și raportor pentru viitoarea comisie pentru viitoarea comunicare. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colege. În primul rând doresc să îi mulțumesc domnului comisar Cioloș pentru această comunicare. A existat o întârziere de o zi, asta înțelegem. Comunicarea privind PAC după 2013 este o bază foarte bună pentru discuțiile viitoare, pentru munca pe care va trebui să o facem în următoarele luni în Parlament putem să vedem care este, care va fi dezvoltarea politicii agricole comune după anul 2013. Cred că cu ajutorul acestei comunicări, noi, Parlamentul, putem să ne bucurăm de uh, de informațiile care există acolo, astfel încât să putem să lucrăm mai bine. În comunicarea dumneavoastră, sunt anumite formulări care nu sunt încă foarte clare. Va fi foarte greu să vedem cum vor fi acestea transformate în niște propuneri legislative concrete. În Germania spunem că diavolul se ascunde în detalii. Cu siguranță vor exista în continuare foarte multe discuții în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor inițiative. Îi mulțumesc domnului comisar pentru tot ce apare în această comunicare și că apare acea structură pe doi piloni, trebuie să fie pusă în practică această structură. Sperăm că povara administrativă va fi redusă. La o primă citire a acestei comunicări, M-am gândit că dacă toate vor fi puse în aplicare așa cum sunt, cum apar lucrurile acolo, atunci ne vom confrunta nu cu mai puțină sarcină administrativă, ci cu o mai mare povară administrativă. Măsurile din primul pilon vor trebui să fie detaliate, astfel încât să îi putem ajuta mai bine pe agricultorii noștri și să nu se confrunte cu atât de multă birocrație. În linii mari suntem de acord cu dumneavoastră. E importantă siguranța alimentară în cadrul pacului pentru miliardele de cetățeni europeni și pe viitor aceasta trebuie să fie asigurată. Trebuie să fie luat în considerare și mediul înconjurător. și noi în Parlament vom comunica, vom munci împreună cu celelalte grupuri politice, vom veni cu propuneri, astfel încât să vedem cum putem asigura siguranța alimentară. Vom veni și cu anumite completări. De puțin timp, Parlamentul la Strasbourg a hotărât că în ceea ce privește comerțul internațional, importurile din statele terțe trebuie și ele să respecte standardele de calitate. protecția consumatorilor, protecția animalelor și a plantelor, acestea vor fi niște uh, propuneri cu care va veni Parlamentul astfel încât lucrurile să fie mai extinse. Vom discuta această nouă direcție a, a PAC-ului în cadrul Parlamentului, apoi vor urma discuțiile cu Consiliului. Apoi vom vedea exact cum trebuie să se dezvolte noul PAC, pentru că dacă nu suntem atenți, tot ceea ce facem va deveni doar maculatură. Cu aceste puncte în plus va veni Parlamentul. Cred că în următoarele săptămâni avem multe de făcut. Salut din nou această comunicare și sunt convins că noi, toți cei din Parlament, vom putea lucra asupra comunicării dumneavoastră, astfel încât să fie o bază foarte bună pentru discuțiile noastre viitoare. Mulțumesc domnului Des și acum are cuvântul domnului Luis Capula Santos pentru grupul socialiștilor și democraților. Muito obrigado, Presidente. Eu queria în primul lugar, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului comisar pentru prezentare. Aș dori să spun că primim această comunicare cu optimism. Suntem de acord în mare parte cu viziunea dumnealui. Foarte multe dintre propunerile făcute de socialiști în aprilie s-au bucurat de sprijin în documentele comisiei. Suntem de acord în ceea ce privește provocările și țelurile pe care ni le propunem, siguranța alimentară, mediu, echilibru teritorial, un, o gestiune bună a resurselor naturale. Suntem de acord cu toate aceste puncte. Toate sunt niște puncte pozitive. Propunerea de noi indicatori în ceea ce privește ajutoarele și aceasta este salutată de către noi. și faptul că agricultorii din diferite state membre trebuie ajutați astfel încât să fie tratați în mod corect este un punct pozitiv. Inovația e și ea importantă, stabilizarea veniturilor, plafoanele care trebuie să existe pentru agricultori. Există o serie întreagă de asemenea factori. Cu toate acestea mai sunt și alte elemente pe care nu, cu care nu prea suntem de acord. De exemplu, Ocuparea nu este un criteriu care să fi fost inclus explicit în uh, această comunicare. Considerăm de asemenea că faptul că se va introduce o mai bună echitate va duce la niște probleme în practică. Nu credem că s-a acordat destultă atenție următorului factor. În ceea ce privește anul 2015 și schimbările de atunci, există anumite puncte care trebuie tratate cu atenție. Cotele irreversibile din 2015, acesta nu e un factor pe care trebuie să-l luăm de-a gata. Și mai există și alte lucruri care nu ne sunt foarte clare și am dorit să ne fie clarificate conceptul de agricultor activ. În articolul 28 din în bilanțul de sănătate găsim exact acest termen. Aceasta e intenția pe care o are Comisia? Sprijin simplificat pentru micii agricultori. Ce înseamnă exact, concret, acest termen? Ce noțiune a fermierilor mici vrea să includă Comisia? Care va fi conținutul în ceea ce privește mecanismul de stabilizare a veniturilor? Și apoi, ceva ce m-a îngrijorat cel mai mult și am citit de mai multe ori și tot n-am reușit să înțeleg, următoarea, se spune că e necesar să existe un sistem care va limita pierderile și câștigurile agricultorilor din statele membre. Prin acesta se va garanta că fiecare fermier primește o proporție minimă din ajutorul la nivel european. Ce înseamnă exact acest sistem? Adică cei care primesc mult vor trebui să primească mai puțin și invers? Spuneți că vor primi un sprijin minim din aceste fonduri. Ce înseamnă acest lucru? o parte minimă, un cent, e ceva foarte important, ceva care stă e un punct foarte important al reformei, dar lucrurile sunt confuze aici și aș dori să ne clarificați acest punct în comentariile de astăzi. Mulțumesc, îmi pare rău dacă am vorbit prea mult. Mulțumesc. Acum a sosit momentul lui George Lyon din partea grupului ALDE. Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mă fac ecoul colegilor coordonatori care au vorbit înainte. Aș vrea să vă salut uh, prezența aici, în, în fața comisiei noastre și în fața membrilor Parlamentului European. E clar că aceasta vă arată că vreți să faceți progrese în agricultura europeană în următorii ani. Documentul este redactat în mod foarte larg, astfel încât fiecare să poată regăsi ceva care să-l liniștească. Ați ascultat cu foarte mare atenție la ce s-a spus. Și e adevărat că cea mai mare provocare pentru această comisie este să țină cont de ce se pune în acest document și să aducă mai mare claritate măsurilor care vor fi propuse, pentru ca agricultorii europeni să aibă un viitor viabil și aceasta ținând cont de viziunea dumneavoastră asupra unei agriculturi viabile și de succes pe viitor, asigurându-i pe cetățeni că până la urmă vor avea ce mânca pe viitor. Nu pot decât să salut angajamentul de a fi corect, de a fi echitabil, este important pentru noile state membre. De asemenea, salut angajamentul și compromisul în ceea ce privește securitatea alimentară, recunoașterea uh, a faptului că există activități care trebuie să fie recompensate și problema sustenabilității care trebuie să fie în centrul acestei reforme. E adevărat, nu există niciun conflict între competitivitate și uh, sustentabilitate, un lucru foarte bun pe care l-ați remarcat încă de la început. Se pune capăt de asemenea plăților istorice, acesta este un semn bun, un mesaj bun pe care îl trimiteți, în acest sens trebuie să mergem și uh, propunerile din uh, pilonul întâi de asemenea sunt uh, binevenite. Acum aș vrea să trec la întrebări, să aduceți anumită claritate în anumite aspecte. E adevărat că salut incluziunea zonelor mai puțin favorizate în aceste plăți, însă mă întreb cum se va face acest lucru și cum vor putea statele membre să aibă o schemă separată de plăți pentru LFA. Vorbeați despre o trecere spre un sistem mai corect de renunțarea la criteriile istorice de plăți. Uh, și care este calendarul pe care îl propuneți pentru a ajunge la un astfel de obiectiv până la urmă? Pentru că e clar, e o chestiune foarte dificilă și aceasta afectează multe state membre. Vorbeați despre ecologizarea plăților directe. Eu salut acest lucru, dar există și câteva îngrijorări. Se pare că trebuie să fim foarte atenți și se spune în raportul pe care l-am redactat în numele Comisiei că suntem foarte conștienți că dacă agricultura europeană nu este competitivă, acest lucru e foarte problematic și această ecologizare a agriculturii trebuie să țină cont de productivitate și de competitivitate. Un ultim punct. Cum aveți de gând să elaborați legislația și propunerile ținând cont de deciziile bugetare care vor veni în următoarele luni? Pentru că e clar că cele două merg mână în mână și e foarte greu să faceți niște propuneri legislative foarte clare până nu se știe ce buget vom avea la dispoziție. Mulțumesc! Grazie, George. Mulțumesc, George Lyon. Și acum ai cuvântul James Nicholson din partea conservatorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mă alătur antevorbitorilor mei care uh, salută apariția acestui document în cele din urmă și probabil că uh, va fi faimos mai mult pentru ce nu spune decât pentru ce spune. Uh, iată, până la urmă, totuși avem uh, la dispoziție o imagine a gândirii noastre pe termen lung, pentru că suntem într-un, uh, într-o etapă timpurie a unui proces care va continua probabil în următorii doi ani. Și, într-o oarecare măsură, e un document foarte bun care ne spune <laughs> deja ce, ce știm deja și vreau să vedem, ar trebui să vedem cum putem să facem să evolueze acest document în niște prevederi pe care le putem într-adevăr pune în practică pe teren, în exploatațiile agricole. Aș dori, dacă puteți, să ne explicați mai mult ce credeți dumneavoastră ați uh, folosit conceptul de uh, agricultori activi. Uh, am auzit de ceva vreme încoace vehiculându-se acest termen, dar nu știu exact ce și cine este acesta. Este uh, un angajat uh, care lucrează într-o fermă, uh, cineva care cumpără o exploatație mică sau cel care o construiește și aceștia, de exemplu, sunt agricultori activi nu știu, va trebui să vedem exact ce se întâmplă cu acest concept. Ați vorbit și despre, despre plafonări. E foarte important acest aspect de asemenea. Care va fi nivelul oare? Care va fi acest plafon? V-ați gândit deja uh, ce se va întâmpla? Că uh, s-ar putea să aibă și efecte nedorite. Și vreau să spun că poate nu aveți destule instrumente la dispoziție în acest moment pentru că uh, există această legislație privind ecocondiționalitatea. Nu vrem să se creeze mai multă birocrație. De fiecare dată au de la comisie că trebuie să simplificăm procedurile. Dar de fiecare dată încerc, când încercăm să le simplificăm, nu facem decât să creăm mai multă birocrație și ma, mai multe inspecții, mai multe hârțoage și uh, uh nu facem decât să complicăm viața agricultorilor. Poate ne spuneți două cuvinte și despre acest lucru, pentru că în, urmă, în ultimele zile am văzut că numărul micilor agricultori care primesc uh, ajutoare destul de puțin, uh, puțin importante ca dimensiuni prin uh, sistemul de ajutoare, poate a crescut. Deci, cum, dacă puteți defini conceptul de mici agricultori. George Lyon e, uh, a vorbit și despre conceptul de ecologizare. Poate că vom reveni în următoarele luni la discutarea acestui concept și aș spune, domnule președinte, în încheiere că eu cred că politica agricolă comună va trebui să fie o politică pentru agricultură, o politică pentru care se poate duce securitatea aprovizionării cu alimente pentru cetățenii europeni. Nu e vorba de o uh, politică socială, nici de o politică de mediu. Dar vă spun foarte clar că eu cred că, deși nu e o politică de mediu, uh, industria agriculturii și agricultorii din Europa au o foarte importantă contribuție uh, de adus la lupta împotriva schimbărilor climatice și la protecția mediului. Sigur, noi trebuie pentru aceasta să nu le legăm mâinile la spate, pentru că doar ei pot furniza Europei securitatea alimentară. Mulțumesc, mult Președinte. Mulțumesc, James. Acum are cuvântul Martin Heusling din partea verzilor. Domnule președinte, domnule comisar, domnule comisar, Vă mulțumesc foarte mult că ați venit prima oară în Parlament pentru a vă prezenta propunerile și nu v-ați dus altundeva. E deja un gest foarte mare pe care noi știm să-l apreciem. Ați pus întrebările cele mai importante și ne-ați dat multe informații în ceea ce privește viitorul PAC pot doar să spun că noi vă sprijinim în ceea ce privește reforma. Ați vorbit despre foarte multe puncte care sunt importante. Scopul de a, face, de a face agricultura mai uh, ecologică este unul foarte important și aspectul global este de asemenea important. Ne dorim să avem o politică agricolă comună pe care să o accepte societatea și atunci trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Pacul nu este doar pentru agricultori, ci și ajută în societate. Trebuie să ajute la o societate mai bună. Așa că societatea, prin ajutoarele pe care le dă, așteaptă și ceva înapoi și noi trebuie să facem acest lucru. Ceea ce privește ajutoarele pentru fermieri, astfel, acestea se pot folosi așa cum ați spus, le-ați uh, spus foarte bine. Mediul e foarte important, asigurarea resurselor de apă, To- toate aceste puncte sunt importante și sunt o bază foarte bună pentru plăți și de aceea vă sprijinim în totalitate. Ați vorbit și despre echitabilitate și aici vă sprijinim total. În ceea ce privește plafonările, cum au spus și colegii mei, aceasta e o temă în care vă doresc mult succes și să reușiți să o mențineți. Dar după aceea nu vorbim doar despre o împărțire echitabilă între statele membre, ci în interiorul agriculturii însăși. Trebuie să ținem cont și de întreprinderile mici și mijlocii. Observăm că există un balans distorsionat în ceea ce privește, ace- în ceea ce privește plățile și acesta trebuie eliminat. Ați vorbit de niște sume de bază, dar trebuie să ținem cont de agricultorii mici care primesc acum puține sume de bani și pe ei ar trebui să ne concentrăm mai mult. Locurile de muncă sunt un lucru foarte important pentru viitorul PAC. Trebuie să vedem exact cum putem să le luăm în considerare împreună cu plățile. Important e aspectul global, însă aici avem nevoie de niște formulări mai clare, pentru că dacă ne dorim echitabilitate la nivel global, trebuie să vedem exact și ce înseamnă acest factor în comerțul mondial, acesta să nu fie afectat. 85% din proteinele noastre sunt acum importate și dacă va dispărea pădurea ecuatorială din Brazilia, vom avea o adevărată problemă, așa că trebuie să fim foarte atenți la ce se va întâmpla pe viitor. Trebuie să existe un echilibru între agricultură și comerț. Ați spus acest lucru și suntem de acord, însă acest echilibru trebuie acum să fie restabilit. Și o ultimă observație. În ceea ce privește împărțirea între primul și al doilea pilon, E foarte interesant ce se întâmplă aici. Ne-ați vorbit despre câteva măsuri, însă mai și apoi vom vedea exact cum ar trebui să fie această împărțire între piloni. La această întrebare încă nu s-a răspuns. Știm acum că mingea e în terenul Parlamentului. Parlamentul trebuie să ridice acum mingea Trebuie să vorbim despre acele zone mai puțin favorizate și cred că cu ajutorul acestei reforme vom putea face câte ceva. Martin, ora tocate Lorenzo Fontana per il Domnul Lorenzo Fontana din partea liberalilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule comisar, că ne-ați adus acest document care conține multe puncte asupra cărora suntem de acord. Fundamentali. Dar noi credem că, în primul rând, există un punct fundamental pe care nu putem să-l dăm deoparte. Europa se bazează pe agricultură. Probabil că în ultimii ani au existat probleme, deoarece politica agricolă comună a devenit mai puțin credibilă, într-adevăr. Însă noi considerăm că fără o politică agricolă comună, probabil că ar fi pusă sub semnul întrebării supraviețuirea Europei așa cum o cunoaștem noi. Așadar, nu înțelegem cum de nu există voința unora de a ne oferi și un buget care să fie cel puțin la nivelul celor, celui din ultimii ani, deși trebuie să ținem cont și de inflație, deci sigur că ar trebui să fie superior probabil. Pentru că în momentul în care noi nu am mai avea un buget de acest tip, e clar că și toate celelalte politici, aici sunt de acord cu cele spuse de domnul Nicholson, că în primul rând PAC trebuie să fie politică pentru agricultori și pentru agricultură, pentru că este politică agricolă. Deci toate celelalte lucruri, cum ar fi sustenabilitatea, se pot întâmpla dacă avem și un buget corespunzător pentru a avea o politică de acest tip de către, de către agricultorii noștri. Cred că, sigur, protecția mediului. Asta interesează și agricultorii pentru că lucrează cu pământul. Deci, uh, uh, sigur că sunt interesați de ecologia sistemului nostru. Și e clar că pentru a dispune de o credibilitate a politicii agricole comune trebuie să ajutăm și pe mici întreprinzători în domeniul agricol dar să fie într-adevăr întreprinzători. Deci ajutoarele care trebuie să fie date în viitor să nu fie ajutoare de asistență, ci ajutoare legate de productivitate, de sustenabilitate și de ocupare. Pentru că să nu uităm că oricum în agricultură sunt foarte multe locuri de muncă fundamentale pentru toate uh, toată politica de ocupare din Europa. Un lucru care îmi displace și mi se pare că nu uh, va fi tratat în acest document e problema volatilității prețurilor. Da, ne vom ocupa de acest lucru, dar nu în caracteristica sa fundamentală. Din punctul nostru de vedere, unul din probleme, una din problemele fundamentale cu care ne confruntăm e la nivel internațional. Vreau să spuneați pe drept cuvânt că nu privește doar agricultura, ci că avem importuri din, din unele țări, importuri de produse agricole, care nu sunt produse cu aceeași calitate produselor noastre agricole și creeze, creează o concurență neloială pentru agricultorii noștri, ceea ce favorizează volatilitatea prețurilor și favorizează inclusiv distrugerea sistemului nostru agricol. Așadar, aici, dacă nu vom interveni în curând, va fi o problemă care oricum va trebui înfruntată pentru a supraviețui agricultura europeană. Mă bucură faptul că dumneavoastră ați vorbit de a valorifica inițiativele locale, pentru că noi considerăm că sigur că acestea sunt unele din caracteristicile principale ale agriculturii, pentru că tocmai agricultura e cea care poate să pună în valoare identitatea și produsele locale. Asta e, în asta constă frumusețea Europei. Și un ultim cuvânt, am, am văzut și săptămâna trecută, uh, că Papa uh, Benedict xvi s-a referit la agricultură și cred că e un lucru esențial pentru a, a recâștiga acea credibilitate pe care pacul în ultimii ani nu a avut-o, dar eu cred că datorită noilor puteri ale Parlamentului European vom reuși să recâștigăm credibilitatea în viitor. Mulțumesc! Și acum în încheiere, spune președintele, dau cuvântul reprezentantului comuniștilor europeni, domnul Iaric. Euh, euh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru consultările pe care le-a desfășurat înainte de a prezenta comunicarea dumneavoastră. Um, sigur, există multe elemente de reorientare în ce propune dumneavoastră, în filozofia generală care marchează, iată, o reorientare. Conceptul de agricultor activ, cred eu, că este foarte important în distribuirea ajutoarelor. Apoi, miza plafonării ajutoarelor, cred eu că și asta este o reorientare importantă. Ideea uh, unor măsuri uh, stimulative, stimulente, acordate pentru protecția mediului, de altfel, după cum spuneți și în ce, după cum și ce spuneți legat de flexibilitate, tot acestea sunt lucruri interesante. Acum, uh, totuși noi ne confruntăm cu un număr de probleme nu știu dacă aveți aici elemente suficiente. Unii colegi au vorbit deja de aceste probleme, dar oare sunt, putem fi siguri că bugetul va putea fi menținut, cel puțin la nivelul de până acum? Pentru că există câteva îngrijorări aici. Pe de altă parte, Nu v-ați referit deloc și înțeleg de ce, pentru că deja s-a desfășurat o dezbatere pe această temă, dar n-ați vorbit de dispozitivele de protecție pentru agricultura noastră. Eu cred că dacă nu avem niciun dispozitiv de protecție, și eu înțeleg sensul spuselor dumneavoastră când amestecați competitivitatea și durabilitatea, dar eu mă tem că tot acest cuvânt, uh, competitivitate, va avea câștig de cauză față de durabilitate, pentru că dacă nu dispunem de sisteme de protecție, în cadrul unei economii globalizate, cum este astăzi, vedeți ce se poate întâmpla. Normele de muncă, normele de mediu nu sunt aceleași peste tot. Așadar, competiția se duce în detrimentul agricultorilor europeni. Și nu vorbesc aici de competitivitatea între uh, diferitele noastre agriculturi, pentru că eu nu cred că există, avem doar o singură agricultură europeană. Sunt diferite agriculturi europene astăzi. Și cu atât mai bine. Și uh, legat de asta, sigur, o parte din ce spusele dumneavoastră uh, se află sub două condiții, stă sub două condiții. Odată, sfârșitul ciclului rundei Doha, cum se termină oare, oare aveți informații în acest sens și apoi acordurile bilaterale. Asta am spus-o și săptămâna trecută. Dacă uh, încheiem acest acord cu Mercosurul privind uh, importul de uh, carne de vită, e o catastrofă pentru întregi regiuni europene și mai ales pentru Franța, regiunea masivului central pe care o cunoașteți foarte bine. Așadar, un sistem de protecție uh, va trebui pus la punct. Asta ar fi în beneficiu tuturor, pentru că vorbim de mediu, vorbiți foarte mult și pe drept cuvânt de mediu, dar vedeți că, de exemplu, în producția de proteine, soia, noi facem importuri permanente și asta echivalează că, cu, cu exportul poluării noastre spre țările acestea pentru proteine foarte ieftine. Nu există un plan pentru proteine. Și încă un lucru vreau să mai spun. Eu înțeleg ce încercați dumneavoastră să faceți cu ideea acestei plase de securitate, deci un nivel de intervenții minime, dar acestea fiind spuse, nu mergem destul de departe, cred eu, în ce privește prețul minim pentru că un preț minim combinat cu plafonarea ajutoarelor propuse dumneavoastră, cred că trebuie studiat astăzi, cu atât mai mult cu cât veți uh, avea liberalizări, mai ales în ce privește uh, sfârșitul cotelor la lapte, care duce agricultura noastră într-o zonă de competiție internațională și intra-europeană foarte dificilă. Mulțumesc, președintele. Domnule comisar, Ați avut posibilitatea să ascultați uh, ce au spus coordonatorii și vă dau cuvântul pentru o, prim răspuns. Apoi vom continua dezbaterea. Vă rog, domnule comisar Cioloș, aveți cuvântul. Mulțumesc. Voi încerca să răspund cât mai rapid posibil, dar totuși să vă ofer deja câteva elemente punctuale. Mai întâi, o abordare prea generală. Eu mă așteptam la această reacție. E vorba de un document concis și dacă e un document concis, mi se spune că e o abordare prea generală. Dacă aș fi băgat prea multe detalii, ne-ați fi spus că nu aveți de marge de manevră ca să veniți cu propuneri. Eu am propus o, o, o abordare generală pentru că ăsta este rolul unui astfel de document. E un document, un document de orientare care totuși pune bazele. Domnul Nicholson spunea că documentul e mai important pentru că prin ce nu spune decât prin ce spune, da, dar prin ce spune, Uh, exprimă glasul comisiei și comisia spune ce spune uh, ca urmare a discuțiilor avute, propunem o anumită discuție. Propunem trei, de asemenea trei scenarii ca să le discutăm. Propunem și elemente privind instrumentele în, ce, în primul, în cel de-al doilea uh, pilon pentru o susținere directă, pentru programul de investiții, pentru o abordare multianuală. Deci documentul este general, pentru că e un document de orientare și detaliile vor sosi, cum e și normal, în pachetul legislativ care va fi propus uh, anul viitor și până atunci vom avea timp să discutăm și detaliile. Trebuie, bineînțeles, că deși avem idei poate mai precise, înainte de a vi le prezenta, trebuie să fie pregătite și să ne vă explicăm deși de ce am făcut o anumită alegere și să o justificăm. Știți că la Comisie avem și obligația să facem studii de impact asupra unor propuneri concrete. Eu nu pot să lansez aici anumite idei și alternative și anumite instrumente fără a avea aceste studii de impact și analizele necesare pentru a putea vedea cum putem justifica o alegere sau alta. Acum, în ce privește simplificarea, uh, și uh, uh, am spus că nu sunt măsuri care trebuie să complice lucrurile. Nu trebuie nici să facem confuzie între ecocondiționalitate și aceste măsuri stimulative. Ecocondiționalitatea înseamnă traducerea unor norme care deja există în legislație. Și aici vom face un efort de simplificare. Am discutat cu comisarul Potocnic și cu domnul comisar Dali mm, deja de la această reformă să facem aceste norme mai simple, dar sigur, cu respectarea legislației deja existente. Dar pro- noi propunem aici să stimulăm agricultorii să adopte practici care să fie mai durabile. Sunt de acord, politica agricolă comună, în primul rând, este pentru agricultori, dar asta cu banii care sosesc de la contribuabili. Și eu nu vreau să mă găsesc în situația în care peste 5 ani sau peste 10 ani nici măcar să nu mai discutăm și să renunțăm la politica agricolă comună, considerând că nu e o politică publică ce se justifică. Și acesta e sensul celor propuse de noi. Și noi propunem, nu propunem măsuri pe care, care, au, care au apărut de pe o zi pe alta, ci practici deja existente. Propunem generalizarea acestora, stimulând agricultorii uh, să acționeze în acest sens. Apoi, definiția uh, agricultorului activ, microagricultor, uh, apoi plafonarea, asta veți vedea odată cu propunerile legislative. Dar important e principiul, conceptul. Aici cred că ați înțeles foarte bine. Un agricultor activ înseamnă agricultor activ. Deci un agricultor care lucrează pământul, care produce ceva. Pentru că acum există cazuri în care avem susțineri îndreptate spre proprietari de pământ care nu se ocupă cu agricultura, care nu au niciun fel de producție. Deci proprietari de terenuri care nu sunt activi în agricultură. Dar ăsta e, ăsta e conceptul, definiția va veni după aceea. Apoi mici agricultori, la fel. Sunt de acord, poate nu avem aceeași noțiune de mic agricultor peste tot. Nu știu, în Polonia poate lucrurile stau altfel decât în Regatul Unit sau în Finlanda lucrurile stau altfel decât în Italia. Va trebui să analizăm această definiție, sunt de acord și vom face propuneri concrete, dar pentru mine important e conceptul. La fel și pentru plafonare. La ce nivel de propuneri va trebui să facem evaluări? Pentru asta să vedem cu plafoanele propuse, cum vom acționa și modul în care uh, uh, propunem aceste plafoane pentru a fi rezonabil când spunem că acordăm o susținere pentru venituri. Acum, calendarul. Domnul Lyon s-a referit la calendar. Uh, când se va trece de la un sistem la altul? de la o referință istorică la alta. Va exista o perioadă de tranziție, acum încă facem evaluarea, să vedem dacă va fi vorba de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani. Sigur, va exista o perioadă de tranziție. Trebuie să facem o evaluare și, sigur, vom veni cu o propunere și pentru această perioadă de tranziție, să știm concret cât va fi ea. Domnul Capula Santos. Acum, era vorba de a reduce uh, beneficiile între, statele, între statele membre, se referea la ceva în acest sens. Eu înțeleg propunerea dumneavoastră, dar am mai spus asta. Pentru că această reformă să fie aplicabilă, fezabilă, acceptabilă, trebuie să facem în așa fel încât acest, această reechilibrare să se facă într-un mod suportabil pentru cei pe umerii cărora uh, va, uh, va sta ea, cei care vor suporta. De aceea ne gândim să propunem un sistem care să permită o schimbare lină, nu una brutală, pentru anumiți agricultori. Însă, totuși, mergem înspre sensul acestui, acestei reechilibrări, dar fără a revoluționa lucrurile, pentru că uh, o revoluție câteodată este acceptată, dar câteodată este respinsă. Pentru mine e important aici să avem o evoluție clară în acest domeniu. Ce privește laptele, sigur, vor exista propuneri suplimentare uh, pe lângă această reformă și chiar înaintea reformei și spun asta și în propunere, că înaintea sfârșitului cotelor la lapte vom veni cu un raport, cu o analiză și vom vedea dacă avem nevoie de măsuri specifice pentru acest sector. Acum despre zonele defavorizate. Sigur, acestea rămân cu bugetul cel mai consistent, cofinanțat la nivel național în cel de-al doilea pilon, ceea ce permite ca în, ceea ce dă flexibilitatea statelor membre să se ocupe de această categorie de uh, uh, acest sector într-un mod mai specific pentru aceste zone defavorizate. Dar propunem ca din primul pilon, când redefinim plățile de bază, ca statele membre să poată aibă, să aibă de ales pentru a da un nivel de plăți de bază mai ridicat pentru aceste zone defavorizate. Asta ar fi ideea. Însă, apoi, ă, lăsăm ă, în cel de-al doilea pilon toată partea asta care ține de flexibilitate, care sigur că se regăsește și la nivelul unei cofinanțări naționale. Repet, nu cred că această ecologizare va afecta competitivitatea cu măsurile propuse de noi. Bine, acum în ce privește bugetul, propunerea perspectivelor bugetare ale Comisiei va sosi în primăvara, în primăvara viitoare. Asta e prevăzut în programul de lucru al Comisiei. Propunerile de lege pentru reforma PAC vor sosi în luna iulie. Deci cred că avem o atitudine coerentă. Apoi, sigur, Comisia este cea care face propuneri și eu sper că statele membre, Consiliul, Parlamentul își vor asuma și ele răspunderea astfel încât să susținem un proiect de buget care să fie uh, uh, coerent cu ambițiile politice, inclusiv uh, în ce privește politica agricolă comună, că dacă nu, nu putem spune că menținem bugetul PAC, dar propunem o reducere a bugetului și solicităm de asemenea Comisiei să financeze alte tipuri de politici. Acum, uh, în ce privește comerțul mondial și negocierile Bine, n-am tratat aici. Putem vorbi despre acest subiect separat. Nu e vorba de un proiect de reformă pe care îl propun eu uh, aliniat la o negociere sau alta. Pentru asta avem deja o ofertă pe care Uniunea Europeană a făcut-o, care e uh, coerentă cu ce propunem noi pentru uh, Doha nu, eu, vreau, eu nu vreau să ajustez pacul față de o negociere sau alta, la o negociere sau la alta. Cred că politica agricolă comună este menită pentru Europa și pentru europeni, în, cele, în primul și în primul rând. Apoi, plasa de uh, siguranță și prețurile minime. Știți că în această privință a prețurilor minime, cu acest sistem al plasei de siguranță, avem uh, un fel de limită a, limitarea coborârii prețurilor, dar eu cred că putem găsi și alte instrumente adaptate la funcționarea piețelor actuale decât prețul minim. Nu știu dacă acest tip de mecanisme uh, poate funcționa în situația în care uh, piața europeană va fi mai deschisă, că și asta e o realitate. Asta nu înseamnă că nu avem mijloace de protecție. Dispunem de acestea, vă pot da un exemplu, prețul de intrare pentru fructe și legume. Deci avem mijloace de protecție. Avem și bariere, încă avem bariere uh, uh, pentru carne, pentru lapte și alte produse, avem bariere vamale. Deci avem mecanisme de protecție, dar eu cred că în piața internă trebuie să găsim mecanisme care să fie adaptate realităților actuale. De aceea eu n-am făcut propuneri care consider eu că nu au, vor avea șansa să fie susținute, să se bucure de susținere în, context, în contextul politic actual. Bun, sper că am răspuns la toate întrebările până, de până acum. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Acum continuăm cu întrebările din partea membrilor comisiei. Sigur că trebuie să fim atenți, să respectăm timpul alocat, deci cu câte un minut și jumătate pentru fiecare intervenție și începem cu doamna Iegle. În, cu deschiderea celei de-a doua runde de întrebări către comisar. Mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar. Ne-ați prezentat un document care este o bună bază de lucru pentru noi în Comisia Agri. unele lucruri au fost deja votate de către noi în raportul Lyon mai sunt conținute și niște lucruri noi și de aceea încă o dată vă mulțumesc. Scopul nostru comun e ca să se dezvolte în continuare în favoarea agricultorilor europeni. Scopul dumneavoastră e și să definiți de ce avem nevoie pentru fonduri pentru acest lucru. Ați pus accentul foarte mult pe condițiile de mediu și pe uh, echitabilitatea teritorială. Vreau să spun din nou că sarcina noastră cea mai mare e să asigurăm alimente sănătoase pentru cele 500 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană. Ați descris bine lucrurile, un punct l-ați descris foarte, foarte bine și doresc să vă întreb cum trebuie să procedăm. Pe pagina 6 în documentul meu apar următoarele în ceea ce privește procedura de punere în aplicare în cadrul PAC, pentru ca aceasta să fie mai facilitată și astfel încât controlele să fie mai bune făcute, însă în același timp ne dorim și să scădem birocrația pentru cei care beneficiază de fonduri. Și atunci vă pun întrebarea de ce e nevoie de reformă. Cele trei puncte pe care le-am menționat se contrazic. Se vorbește în primul rând de o povară mai mică, dar de controle care trebuie să fie mai bune. Se vorbește de povara financiară care trebuie să fie scăzută. Cred că aici întâlnim o contradicție. Și aș dori să mai spun și următorul lucru în legătură cu PAC și uh, tratatele bilaterale. ave, avem contracte cu Canada, Maroc, Mercosur. Dacă nu suntem atenți să vedem exact care sunt condițiile noastre de intrare a produselor pe piață, atunci piețele noastre vor deveni mai slabe. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Köstinger și apoi Garcia Perez, dar să încercăm să respectăm timpul alocat. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cred că documentul din fața noastră lasă multe la nivelul interpretării. Cu siguranță, în următoarele luni, în comisia noastră ne vom ocupa foarte mult de acest document. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că e nevoie de o mai bună echitabilitate în Uniunea Europeană și între diferitele state membre. Trebuie să asigurăm acest lucru în viitor. Important este al doilea pilon, două treimi sunt acordate, sunt de două treimi din mijloace ne ocupăm prin intermediul acestui pilon. Trebuie să avem grijă la toate teritoriile, la teritoriile muntoase, care sunt și ele foarte importante. Pe viitor, trebuie să ne asigurăm, ca și până acum, că se ține cont și de factorul economic. Sunt de acord cu ce a spus uh, și colega mea, și anume despre birocratizare. Cei care sunt afectați sunt mici întreprinzători din Europa și pentru ei e important acest lucru. Ei se confruntă cu control, controle foarte multe și cu această creștere a birocrației. În comunicarea dumneavoastră nu am găsit nimic despre acele piețe sensibile, de exemplu în cadrul zahărului și a laptelui. Există alte documente, de exemplu cea a grupului la nivel înalt în ceea ce privește laptele. Mai există un domeniu despre care vreau să vă vorbesc, domnule comisar. 10% din fermierii din Europa sunt tineri 5,5 sunt uh, peste 55 de ani și ei în 2020 nu vor mai fi activi în acest domeniu. Ce credeți, ce fel de stimulente le putem oferi tinerilor în cadrul agriculturii, agriculturii astfel încât ei să își dorească în continuare să lucreze în agricultură și să aibă un venit care să le asigure un trai decent? Mulțumesc acum uh, are contul Garcia Perez. Președinte, Comisar. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, putem vedea aici că există un adevărat consens în cadrul comisiei noastre în legătură cu acest document. Uh, în principiu în legătură cu caracterul său general și în legătură cu faptul că răspunde preocupărilor și îngrijorărilor care au fost deja prezentate în raportul Parlamentului. Și cred, de asemenea, că se pregătește să răspundă îngrijorărilor care există în sectorul agricol și față de comentariile făcute de colegii mei. Ceea ce va fi important va fi să vedem ce este scris cu litere mică și cum putem trece în practică toate aceste chestiuni pentru a putea face față problemelor din acest sector. Principiul fundamental pentru a putea face față acestor provocări și pentru a răspunde îngrijorărilor din uh, agricultură este tocmai acela de a fi în stare să garantăm veniturile agricultorilor. Și pentru a putea garanta acest venit, suntem de acord, pe de o parte există ajutoarele directe prin primul pilon, vom vedea cum se materializează acestea prin uh, regulamentele respective, însă pe de altă parte e vorba aici de o bună funcționare a pieței. Este important acest lucru și aș vrea să știu cum consideră domnul comisar că putem îmbunătăți poziția de negociere a agricultorilor în ceea ce privește valoarea sa adăugată, pentru că la ora actuală este o îngrijorare în acest sens. Agricultura europeană este într-adevăr diversificată și trebuie să vedem cum putem materializa această diversitate și cum putem ține cont de toate specificitățile teritoriilor noastre. Și aș vrea să dau un exemplu aici cum vom trata chestiunile specifice pentru creșterea animalelor din sudul Europei. Când domnul comisar vorbește despre o creștere a animalelor mai durabilă, cum puteți uh, concepe acest lucru pentru sudul Europei, unde realitatea este cu totul alta, pentru că lipsesc pășunile, lipsește apa și așa mai departe. Deci trebuie să facem față și problemelor concrete din anumite zone. Mulțumesc! Herbert Dorfman la parola. Mulțumesc acum. Herbert Dorfman și apoi Papa Stamcus. Ah, sorry. Grazie, signor Presidente, grazie, signor Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Domnule comisar, Cred că dacă astăzi uh, atitudinea noastră este una pozitivă, în general, asta e datorat și faptului că în ultimele luni deja am avut discuții pozitive cu dumneavoastră în cadrul discuțiilor uh, din ultimele săptămâni. Am avut cumva impresia uh, că în ce privește zonele eh, defavorizate se încearcă mutarea măsurilor, măsurilor din primul pilon în cel de-al eh, din cel de-al doilea pilon în, în primul. Și sunt favorabil eh, propunerii dumneavoastră, pentru că eu am înțeles că există o combinație, dar poate dacă ne puteți explica mai bine, mai în detaliu. Deci spuneam că eu am înțeles că e o combinație cu primul pilon, cu plățile, cum au fost prevăzute acum, deja, din al doilea pilon. Așadar, v-aș întreba cum vedeți dumneavoastră această coabitare, dacă putem spune așa, între cei doi piloni. Apoi, încă n-am vorbit astăzi de uh, prime cuplate. Și îmi face plăcere că dumneavoastră v-ați referit în comunicarea noastră la anumite situații în care trebuie să rămână aceste uh, prime și eu cred că mai ales în zonele muntoase este un aspect foarte important pentru a menține șeptelul Uh, mai ales după sfârșitul codelor la lapte în aceste regiuni, pentru a menține vacile de lapte în zonele muntoase. Poate uh, vă ne spuneți și despre acest lucru. Uh, sper că nu vor fi modificări pentru lider, dacă nu vor fi modificări, cred că va fi cel mai bine. În ce privește simplificarea, eu cred că pentru zonele defavorizate, și uh, micile întreprinderi e de o importanță fundamentală acest lucru, că, pentru că până la urmă spune că noi dorim schimbări și uh, schimbări practice și nu mai multă birocrație. Mulțumesc acum acum Stamco și apoi Le Fol. Domnule comisar, bine ați venit! Mă bucur foarte mult că vă angajați pentru un politică agricolă comună puternică. Primul rând vreau să vorbesc despre împărțirea echitabilă a plăților directe. Este una din orientările principale pentru pacul viitor. În comunicarea dumneavoastră ne spuneți că în ceea ce privește aceste ajutoare la nivelul Uniunii Europene, acele flat rate nu sunt o soluție. Nu sunt o soluție pentru o împărțire echitabilă a acestor ajutoare directe. Există unii care rămân pe din afară după mărimea întreprinderii, după costurile de producție. Și aici intervine și factorul ocupării, despre care a vorbit uh, co colegul meu, Capula Santos. Și apoi mai vine problema regiunilor. Există diferențe foarte mari între anumite regiuni. Există regiuni care sunt defavorizate din anumite puncte de vedere, dar există și regiuni care sunt sensibile la schimbările de mediu. Probabil că ați putea să ne spuneți mai multe, ne-ați putea spune părerea dumneavoastră despre ce am putea să facem astfel încât să ne putem ocupa echitabil, să existe un sistem echitabil în ceea ce privește ajutoarele. Ce criterii obiective are Comisia? La ce s-a gândit pentru împărțirea acestor ajutoare? Comisia este, bineînțeles, un colegiu, există un colegiu al comisarilor, însă dumneavoastră, domnule comisar, aveți această posibilitate și noi avem șansa de a crește importanța politicii agricole comune. Probabil există și alții care vor să se implice aici, există și presiuni puternice, însă dumneavoastră aveți posibilitatea ca până în anii 2020 să puteți să mențineți agricultura. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Fol. Euh, mulțumesc. Aș vrea în primul rând să mulțumesc domnului comisar pentru munca pe care a condus-o de mai multe luni de zile, în special audierile care au fost organizate înaintea verii. Aceasta a permis o redefinire a obiectivelor pentru PAC. Cred că tocmai despre asta vorbim astăzi. Nu vom intra acum în detalii. Angoasele unora și ale celorlalți pentru multe țări sunt ușor de înțeles, va trebui să discutăm și despre ele la un moment dat. Însă astăzi vorbim despre liniile directoare, despre marile orientări. Ce fel de politică agricolă ne propune Comisia prin domnul comisar? Aceasta este provocarea de astăzi. Și din acest punct de vedere voi evalua această propunere. Această propunere merge pe drumul cel bun din cinci puncte de vedere esențiale, importante pentru mine. În primul rând, securitatea alimentară. Europenii sunt convinși sau nu că avem asigurată această securitate alimentară prin agricultură. Aceasta este poziția pe care ați luat-o dumneavoastră și noi la Parlamentul European de asemenea. Este esențială. Un al doilea obiectiv este cel referitor la mediu. Există o compatibilitate între agricultura durabilă și o agricultură care să fie producătoare în continuare. Dumneavoastră afirmați că da. Este o dezbatere care a început la Parlamentul European și care va continua, bineînțeles. Un al treilea element. Dimensiunea socială locuri de muncă active în politica agricolă comună. Aceasta este importantă în această dezbatere și pentru a justifica față de societate, spunând că agricultura are de-a face cu active, cu agricultori și că vom ține cont de această dimensiune pentru viitorul PAC. Este un punct de asemenea important. Și un ultim element bun este tot ceea ce are de-a face cu dezvoltarea rurală și compensațiile oferite pentru anumite situații dezavantajoase și problema cuplărilor. Acesta este un obiectiv important. Rămâne un punct asupra căruia am un semn de întrebare și anume acea problema reglementării și gestiunea piețelor agricole. Măsurile de intervenție pe piață, așa cum spuneți dumneavoastră în document. Aici rămânem în continuare la un nivel foarte general, nu există piste noi, cu excepția celor din al doilea pilon și cred că în acest caz va trebui să facem mai multe precizări dar oricum vreau să vă felicit, pot să spun că există un cadru și va trebui să-i dăm mai mult sens și să discutăm pe marginea acestuia. Mulțumesc, domnul Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, pytanie o przyszłość wspólnej... Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule comisar, Chestiunea legată de viitorul CAP este una dintre cele mai, PAC este una dintre cele mai importante în Uniunea Europeană. Schimbările pe care le-ați propus în, uh, în documentul dumneavoastră nu sunt niște schimbări revoluționare. Acest lucru este unul bun pentru că nu putem să subminăm cele ce s-au făcut în trecut în cadrul PAC. Însă aceste propuneri nu sunt destul de provocatoare. Unul dintre cele mai importante lucruri e următorul. Doriți să renunțați la sistemul de plăți istorice. Dar, pentru mine, aceasta e mai degrabă o propunere și nu abolirea acestor plăți istorice. Ați menționat niște perioade de tranziție pentru statele membre mai vechi. În afară de cei zece ani specificați la summitul de la Copenhaga, trebuie să mai adăugăm încă 7 ani. Domnule comisar, cum putem să vorbim de încă șapte ani de perioadă de tranziție? E de neînțeles. Cu toate acestea, vă sprijin în ceea ce privește ideea agricultorilor activi. Cred că acum ă, ajutoarele nu merg spre fermierii mici, aceia care sunt, care sunt activi, ci spre cei care au mai mult teren. Așa că de aceea această nouă chestiune este una foarte bună. Înțeleg că vom menține structura pe doi piloni, însă proporțiile ar trebui să fie mai egale. Ar trebui să fie introdus un anumit grad de flexibilitate aici, pentru că pentru agricultura în Germania și Franța e foarte diferită față de cea din România sau Polonia, să spunem. În afară de protecția mediului, mai trebuie să investim și în modernizare în, moder- în modernizarea agriculturii, astfel încât ea să fie mai competitivă. Piața de zahăr, ați putea să ne dați mai multe informații? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lavia, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnului comisar, pentru că a dorit să ne prezinte o abordare generală în această comunicare. E foarte uh, în acord cu tratatul de la Lisabona acest lucru care prevede o propunere a Comisiei, dar și un rol activ și puternic al Parlamentului. Faptul că acum mingea e în terenul nostru, dragi colegi, ne conferă un nou rol și ne oferă posibilitatea de a acționa pe fond, de a acționa de a formula propuneri pentru ca următoarele rapoarte legislative să ia în considerare și uh, cele spuse de Parlamentul nostru la adresa Comisiei și a Consiliului. E clar, așadar, că această propunere generală uh, este una pozitivă, cred eu. Însă vreau să mă opresc la un element la care s-a referit deja domnul comisar. E vorba de resurse în Italia. Se spune că, mă rog, fără bani nu se face nimic, nu se poate face nimic și doar cu bani se, pot, se poate ajunge la rezultate concrete. E clar că ce vedem în zilele astea printr-o puternică contrapunere între Consiliu și Parlament în ce privește disponibilizarea resurselor pentru plăți deja pentru 2011 și voința puternică a unor state membre de a își reduce propria contribuție la bugetul comunitar ne indică faptul că va trebui să ducem o bătălie foarte grea pentru cadrul financiar multianual. Și vreau să reamintesc, domnule comisar, faptul că propunerea Comisiei se va face uh, la sfârșitul primului semestru al, 2011, al anului 2011, dar nu vom dispune de decizia finală pentru nou cadru financiar multianual la timp atunci când vom începe discutarea raportelor legislative. Lucru care, sigur că va putea să reprezinte o problemă, deoarece vom risca să continuăm să vorbim de forme fără fond. Mulțumesc! vicepreședinte Paul. Mulțumesc și acum are cuvântul vicepreședintele Paulsen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, de asemenea domnului comisar. Cred că acest document este bun cu adevărat, pentru că el ne lasă toate ușile deschise. Și acum este rândul Parlamentului și a Comisiei de Agricultură să aibă grijă ca negocierile cu Consiliul să se desfășoare în condițiile cele mai bune. Cred că ceea ce avem până la ora actuală este un lucru bun și va trebui să menținem diversele posibilități incluse aici și eventual să uh, mergem mai departe. sunt absolut uh, favorabil agric pentru agricultura activă și trebuie să vedem ce facem cu banii din cadrul politicii agricole comune. Dacă putem avea o definiție bună a conceptului de agricultor activ, acest lucru va fi foarte bun, pentru că în felul acesta companii precum Nestlé sau alte companii care sunt beneficiarii importanți vor ă, ști ce înțelegem noi prin agricultură și prin agricultor. Cred că este foarte bine că am ă, eliminat anumite tipuri de subvenții. Va trebui acum să ținem cont și de dorințele cetățenilor, ale contribuabililor, ale consumatorilor până la urmă, pentru că aceștia sunt interlocutorii noștri importanți în cadrul dezbaterii pe marginea PAC. E adevărat că au existat foarte multe critici și ne-am putea întreba dacă agricultorii primesc cu adevărat aceste subvenții. În general, cred că populația este de acord să-i ajutăm pe cei care au într-adevăr nevoie de ajutor. Însă, din păcate, există prea mulți bani care se duc uh, spre cei ce dețin uh, uh, suprafețe foarte mari și foarte puține ajutoare pentru micile exploatații. În încheiere, domnule comisar, mă bucur să văd că se ține cont și de problemele de bunăstare a animalelor în această propunere și că acest punct a devenit acum un adevărat angajament european. Mulțumesc pentru aceasta. În încheiere, și probabil că vom vorbi despre aceasta și mai târziu, ar fi bine să avem o împărțire mai bună între primul și cel de-al doilea pilon. Avem nevoie de o concepție mai clară a lucrurilor și trebuie să știm că agricultorii trebuie să ne asigure securitatea alimentară. Deocamdată avem o agricultură care nu mai este atât de importantă din punctul de vedere al aprovizionării cu alimente, dar această agricultură este importantă pentru viitorul Europei, pentru mediu și pentru biodiversitate. Mulțumesc! Reimers. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Reimers. Mulțumesc, domnule comisar, mă bucur că ați venit astăzi aici. Ați vorbit despre acest document și că e un document orientativ. Și atunci trebuie să vă spun că și noi avem deja un prim raport, care este tot așa un document de orientare. Din partea mea mi-aș fi dorit deja ceva mai concret. Ce îmi dă de gândit în cadrul acestui document? Așa cum au observat mulți, acest document pare să ducă la o mai mare birocrație. Și aceasta nu va fi o povară doar asupra agricultorilor, ci și asupra statelor noastre membre, asupra comunelor, care va trebui să se ocupe de toate acestea și asta într-un timp în care ne confruntăm cu o perioadă de austeritate. Trebuie să avem grijă cât de mult va crește această birocrație, pentru că vom avea probleme în practică în agricultură dacă lucrurile vor sta așa. Un agricultor nu trebuie să petreacă tot atât timp și pentru administrație, pentru control, cât petrece și pentru producerea de alimente. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Halves și apoi Michel Dantin. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș vrea să-i salut pe membrii prezenți din insulele Azore, care au dorit să participe la această ședință uh, referitoare la reforma PAC-ului. O reformă care are trei obiective. O garantare a durabilității în Europa, o garantare a unui nivel înalt a securității alimentare și a competitivității față de uh, piețele internaționale și, pe de altă parte, o politică agricolă comună cu norme comune care să țină cont de marea diversitate agricolă din Europa. În ceea ce privește durabilitatea și viabilitatea ecologică în Europa, noi ne aflăm în insulele Azore, la mii de kilometri de Europa. Insulele noastre au niște condiții naturale care oferă posibilități de producție controlată și producem 30% din laptele care se consumă în Portugalia. Suntem uh, exportatori importanți de lapte și în afara Uniunii Europene. Și producția de lapte este foarte importantă pentru insulele noastre. Acesta este importantă pentru a garanta competitivitatea noastră după ce cotele de lapte vor fi eliminate. Trebuie să ținem cont de acea distanță de 2000 de kilometri între insulele Azore și continentul european, pentru că în acest fel cum putem juca în condiții de egalitate cu sectorul agricol uh, european, ținând cont de această distanță maritimă care ne separă și problemele magazinării? Ce fel de soluții se pot găsi pentru a garanta agricultorilor noștri că vor avea un viitor în Uniunea Europeană. Michel Dantan și apoi José Bove. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Alegerea hemiciclului pentru reuniunea noastră de azi ne arată că agricultura nu e un subiect al trecutului, ci un subiect de viitor, care privește întreaga noastră societate europeană. Chiar dumneavoastră în comunicarea noastră v-ați referit la problema alimentației ca prima prioritate noastră. Asta așteaptă în primul rând cu cetățenii noștri de la agricultură. O alimentație sănătoasă, echilibrată și de calitate. Domnule comisar, aș dori să vă aduc un omagiu, pentru că documentul pe care îl prezentați astăzi nu mai este doar documentul dumneavoastră, ci este documentul întregii comisii și dumneavoastră ați reușit în săptămânile trecute să convingeți unul câte unul, fiecare din colegii dumneavoastră, pentru a vă susține pentru a susține, eh, ajutându-vă de raportul adoptat de Parlamentul European în luna iulie. Acum, raportul Comisiei marchează o schimbare față de politica din ultimii 15 ani. Piața nu poate să fie suma agriculturii și alimentației noastre. Sigur că trebuie să așteptăm și documentul legislativ, dar suntem disponibili să ascult deja acest lucru ca să conlucrăm cu dumneavoastră pentru a dispune de un document de calitate pentru perioada dificilă de negocieri care se va deschide mai apoi. Sigur că aceste negocieri sunt suspendate pentru uh, negocierile bugetului și e vorba aici de o um, situație în care a fost afectat dreptul concurenței. Așteptăm evoluțiile în aceste două puncte. Documentul nostru documentul nostru poate nu se referă destul la renoirea generațiilor, care va fi o provocare în perioada următoare, și apoi și problema reechilibrării producțiilor în Europa din cauza competitivității, uh, noi competitivități agricole cu țările din Europa Centrală, apoi ecologizarea, așa cum o propune de dată, poate fi o perspectivă interesantă dacă reprezintă o simplificarea ecocondiționalității cu măsuri integratorii. Dar dacă e vorba doar de o construcție suplimentară pentru lumea agricolă, nu vă vom putea uh, susține în această direcție. Mulțumesc, Michel, și acum domnul vicepreședinte José Bove. Mulțumesc. Și eu aș dori să încep prin a adresa mulțumirile mele domnului comisar Cioloș. Mai întâi, pentru modul în care raportul acesta a fost elaborat, deoarece e vorba de prima dată când un raport de, ace- de o asemenea importantă, un document de reformă, uh, vine după o consultare extinsă cu toată societatea civilă, organizațiile profesionale agricole și cu toți oamenii care au, dorit să-și aducă contribuția. Asta s-a întâmplat în decursul lunii iulie, deci acum câteva luni. Și cred că e foarte important să uh, vedem, uh, să aducem împreună Parlamentul, statele membre și societatea civilă în jurul unui proiect comun. Aș dori să mulțumesc, domnule Cioloș. Sigur, în document sunt spuse multe lucruri fundamentale. Bun, au fost enumerate aici multe aspecte pozitive, ocupare, plafonare, dar oricum în acest raport se recunosc cele trei funcții principale ale agriculturii. Funcție economică, socială, dar și culturală față de aportul fundamental pe care agricultura și lumea rurală îl aduce diverselor toate țări și regiuni. Acest raport arată de asemenea că nu va exista agricultură dacă nu vom respecta pământul, apa și biodiversitatea și dacă nu ținem cont de echilibrul între economia socială, pe de-o parte, pământ, apă, biodiversitate, toate acestea trebuie să se afle în centrul proiectului nostru și cred că e un lucru fundamental. Acum, există un punct care rămâne în, cumva în umbră. E problema uh, uh, modului în care controlăm producția, pentru că uh, foarte greu vom gestiona cererea și oferta fără a stăpâni volumele de producție. Asta a fost o întreagă dezbatere legată și cu costurile de producție. S-a spus deja aici că mai sunt alte zone de umbră și asta înseamnă, mă refer aici la raportul dintre agricultura europeană cu restul lumii. Dar nu ăsta era obiectivul textului, eu am înțeles. Dar totuși spun că noi trăim acum un moment istoric uh, pentru că eu uh, supraveghez, urmăresc politica agricolă încă de la comisarul Manshold. Uh, la acea vreme, țăranii credeau că nu vor mai avea niciun viitor. Astăzi, prin documentul dumneavoastră, țăranii din nou au un viitor și doresc, domnule comisar, să vă mulțumesc pentru aceasta în numele țăranilor. Mulțumesc, Jose. Și acum vom continua să dăm cuvântul doar deputaților titulari, că altfel nu vom reuși să mai terminăm. Domnul Dan Dodds are cuvântul și apoi domnul Wojciechowski. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cei din circumscripția mea vor fi mulțumiți uh, să vadă care este drumul pe care îl urmează comisarul. Există multe semne de uh, încredere pe care le avem și în Irlanda spunem întotdeauna că diavolul practic se află în detalii, să vedem ce se va întâmpla. La început uh, s-a vorbit despre justificarea politicii agricole comune și e nevoie de aceasta pentru a asigura o securitate alimentară în Europa. Și nu doar un, uh, o aprovizionare suficientă, ci și a unor alimente care să aibă o anumită trasabilitate. Cei din Irlanda vor fi mulțumiți de susținerea unui sistem cu doi piloni. Știu că au existat uh, și vor exista negocieri dificile în ceea ce privește bugetul, dar industria trebuie să știe cum vor fi împărțite ajutoarele între statele membre, ținând cont de diferențele regionale din uh, diversele state membre. În Irlanda de Nord dorim să vedem cum veți defini agricultorii activi și echilibrul care va fi făcut între între practicile agricole, care credem că este important. Salutăm de asemenea menținerea instrumentelor de piață și dorința ca acestea să fie utilizate în mod mai rapid pentru a răspunde crizelor. Criza din sectorul laptelui a fost uh, înrăutățită de faptul că răspunsul Comisiei a întârziat și la ultima plenară tocmai am discutat despre o altă criză care a apărut în sectorul creșterii animalelor. Ceea ce ne-ați indicat dumneavoastră n-ar fi bun dacă ar produce și mai multă birocrație pentru agricultori. Aceasta n-ar justifica, ci din potrivă, agricultura noastră. Mulțumesc și acum domnul Vecekovski și după aceea doamna McGuinness. Thank you, Chairman, and likewise thank you to Commissioner for... Mulțumesc. Uh, Dziękuję, panie przewodniczący. Time is short, so I have a few key points. Jakiś pogłos jest. Nu este foarte clar cine va lua cuvântul până la urmă, domnul vicepreședinte sau cineva din sală. Domnule vicepreședinte, cine are cuvântul? Doamna McGuinness. Mă bucur să văd că aici mai există gentlemen. Voi, din cauza acestei probleme, voi vorbi pe scurt. Să ne întoarcem puțin la această conversație. Pe mine mă îngrijorează câteva din remarcele din deschidere. Vă rog, nu ne lăsați pe noi să ne scuzăm pentru PAC, noi cei din Comisia de Agricultură. Unele lucruri pe care le-am auzit sună scuze. Dacă am înțeles eu greșit, îmi voi, mai, îmi voi asuma acest lucru, dar să nu facem așa. Politica agricolă comună a dat cantități importante de mâncare de calitate pentru consumatorii, noastre, eh, consumatorii noștri și este de ajuns. Probabil Comisia vrea să se justifice pe anumite baze, dar noi nu vom urma aceeași linie. Aș dori să mai spun și următoarele. Ieri, și nu s-a menționat în această dimineață acest lucru, ONU a avertizat lumea. ONU a avertizat lumea că ne aflăm acum pe punctul unei noi crize alimentare. Și noi vorbim acum despre politica agricolă comună. Să fim foarte atenți ce facem aici, foarte, foarte atenți. Să vedem regimul de zahăr care a fost reformat de curând. Acum avem o problemă de aprovizionare cu zahăr în Uniunea Europeană. Companiile noastre cele mai mari nu pot să aibă zahăr în cantitatea și de calitatea pe care o doresc. În uh, Irlanda, Sfecla de zahăr nu mai există. Noi ne dorim să cultivăm din nou sfeclă de zahăr. În ceea ce privește ecologizarea pacului, am un cuvânt de spus. Un lucru e mai rău decât birocrația, după părerea mea, și anume birocrația ecologică. Și acest document conține foarte multe asemenea lucruri care uh, îi vor afecta pe agricultori. Vă rog să nu faceți acest lucru. În ceea ce privește măsurile pentru piețe, suntem de acord cu ele. Nu e destul, există volatilitate pe, volatilitate pe piață și este foarte clar că trebuie să ne asigurăm că sistemele de pe piață funcționează. Bugetul, bugetul pentru 2011, ca raportor în cadrul acestei comisiei, pot să spun că negocierile nu merg bine în ceea ce privește bugetul după 2013. Nu trebuie să ne scuzăm pentru politica agricolă comună. Trebuie să cerem, să cerem o finanțare așa cum se convine. Marea chestiune pentru fermieri și ei sunt cei care se vor chinui să înțeleagă acest raport ei nu câștigă suficient din, agricul, din agricultură și despre acest, ar despre acest lucru ar trebui să fie politica agricolă comună, să câștige suficient astfel încât să supraviețuiască și să producă în continuare. Domnule comisar, la pagina 10 în raportul dumneavoastră apar două paragrafe în ceea ce privește lanțul de aprovizionare cu alimente. Partea fermierilor este în scădere, câștigul lor e în scădere, ceilalți au de câștigat. Nu aveți niște propuneri detaliate despre această problemă și cum ar trebui abordată. Am așteptat mult și deja discuțiile au fost puternice în această sală, însă trebuie să rămânem pe poziții și să avem grijă ce schimbări vom introduce. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul vicepreședinte Șevovski și până Gutierrez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Ați făcut acest lucru într-un moment foarte dificil. Bineînțeles că dezbaterea noastră este practic făcută în contextul unei alte dezbateri dificile, cea a bugetului. În urmă cu câteva săptămâni, colegul dumneavoastră polonez din, de la comisie a menționat, din păcate, că banii pentru PAC ar trebui să fie reduși. Dacă așa este cazul, atunci planurile noastre vor rămâne doar pe hârtie. Sper însă că Uniunea Europeană să dea dovadă de suficientă voință politică și această idee de reducere a banilor pentru PAC să nu devină realitate. Trebuie să ne centrăm pe viitorul politicii agricole comune și cred că puteți avea susținerea noastră de plină în acest sens. Securitatea alimentară este lucrul cel mai important. E adevărat, protecția mediului și echilibrul teritorial și toate acestea sunt obiective specifice, importante. ca și domnul Des sunt de acord că detaliile sunt cele mai importante. Foarte multe lucruri se află acolo și agricultorul activ nu este definit cu foarte mare claritate, dar direcțiile generale care sunt stabilite sunt bune. Doamnelor și domnilor, domnule comisar, nu pot să-mi imaginez că după această reformă să mai avem în continuare două Uniuni Europene, cea nouă și cea veche. Avem nevoie de o Uniune Europeană pe picior de egalitate și principiul de bază ar trebui să fie acela al egalității. Egalitate în fața legii, în primul rând. Deci, trebuie să eliminăm orice tratament uh, ilegal. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul Gutierrez domnule președinte. Vreau să mulumesc de asemenea domnului comisar pentru documentul pe care l-a propus. Este un document coerent pentru că față de cei care spuneau că ar putea fi o problemă în zvonurile care apăruseră înainte de documentul oficial, vedem că de fapt aceste zvonuri nu erau adevărate și documentul prezentat oficial merge pe drumul cel bun. Deci mulțumim, domnule comisar, pentru aceasta. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că ceea ce este important în acest moment sunt conceptele pe care le avem. Și în legătură cu majoritatea acestor concepte suntem de acord. Aș vrea să revin aici la cele patru principii cu care eram de acord atunci când ne refeream la agricultura de după 2013. O politică agricolă comună mai corectă, mai puternică, mai socială și durabilă din punct de vedere al mediului. Și din acest punct de vedere, documentul este destul de bun, susține aceste concepte. Dar pentru o politică agricolă comună mai uh, socială și mai puternică, cred că aici lasă de dorit și ar trebui ca Comisia să-și asume responsabilitatea pentru a garanta o politică agricolă comună puternică, pentru ca politicile pe care le definim aici să aibă într-adevăr un viitor pe termen scurt și în special politica agricolă comună socială. Domnul comisar vorbea despre o mai mare legitimitate pentru PAC. Cred că pentru cetățeni se referă în special la această dimensiune a politicii agricole comune sociale. Cred că s-a făcut prea puțină referință la uh, ideile care fac legătură cu locurile de muncă care ar trebui să se afle în centrul noii politici agricole comune și în special la rolul tinerilor și al femeilor. Cum putem face legătura, deci, între această politică astfel încât să existe cât mai mulți tineri și câte mai multe femei implicate pentru a garanta viitorul agriculturii noastre. Și o întrebare aici. Vom introduce și măsuri mai inovatoare pentru a putea garanta prezența tinerilor și a femeilor în agricultură dincolo de măsurile de implementare, pentru că cred că acestea ar fi necesare. Mulțumesc, domnul Sikirevski. Trudno było panu powiedzieć więcej w tej sytuacji, jakiej jesteśmy. Bo... Cred că nu puteți să spuneți mai multe decât ați făcut-o în raportul dumneavoastră și în situația curentă. Știm ce s-a întâmplat pe timpul negocierilor asupra bugetului și că ne aflăm încă într-un context de criză. Însă aș dori să aud mai multe despre natura specifică a producției agricole. am cheltuit miliarde pentru a ajuta piețele financiare ale scoate din criză și acum vorbim despre agricultură. Agricultura e vitală. Vorbim despre ceea ce s-a făcut în cadrul uh, PAC, ceea ce a fost bun, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat această politică agricolă comună. Și cu, și cu toate acestea tăiem din plăți reformele care s-au făcut au fost greșite. Cred că trebuie să spunem foarte clar că e nevoie de o mai mare flexibilitate trebuie să fie păstrată o producție diversificată. Agricultura e diversificată, bineînțeles, așa că nu este posibil să ne folosim de o abordare care să fie valabilă pentru toată lumea trebuie să avem instrumente astfel încât să sprijinim agricultura. E nevoie de intervenție, dar în niște condiții specifice. Încă două chestiuni. Cum rămâne cu fermele mici? Cum pot fi acestea ajutate? Cum pot fi asigurate veniturile pentru ele? Acestea absorb uh, surplusul de forță de muncă și creează locuri de muncă pentru anumiți oameni. Ați putea să ne spuneți câte ceva și despre limitele în ceea ce privește plățile. Vor fi limitate cumva? Va exista un nivel maxim de plăți? Mulțumesc, domnule Sicherescu, doamne Delceva și apoi domnul de, de Lange. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Doresc și eu să vă felicit, să vă mulțumesc pentru această prezentare. De, a, de ani și ani de zile, fiecare reformă a PAC încerca să rezolve dileme sau uh, nevoi, dar modul de a uh, comunica cetățenilor uh, nu era cel corect și mă bucură să văd că uh, să văd o schimbare de direcție și PAC nu are decât de câștigat uh, datorită efortului noastre de dialog, de cooperare. Cu această comunicare suntem conștienți toți că am depășit o etapă foarte importantă, există voință, există obiectivele, acum știm că instrumentele concrete ale punerii în aplicare nu vor fi impuse. Și aici, sigur, uh, toți noi din Parlamentul European suntem interesați astfel încât Uh, mă voi referi în primul rând la primul pilon. În general, mi se pare că dumneavoastră aveți o uh, viziune în care se regăsește flexibilitatea atât de dorită și vă trag atenție ca flexibilitatea să nu ducă la o slăbire a simplificării. Vă mulțumesc că ați vorbit deschis de dezechilibru care există acum între noile și vechile state membre, dar și între diferitele dimensiuni ale exploatațiilor agricole și aici aș dori să vă întreb care sunt posibilitățile pentru noile state membre de a vedea sfârșitul nedreptății actualului sistem de plăți directe până în 2013 și nu până în 2016, cum este prevăzut, de exemplu, la pentru anumite state membre. Și în ce privește diferitele criterii prin care se vor calcula noile ajutare, v-aș întreba care va fi noua bază de referință, pe care, baza de calcul pe care veți utiliza și m-ar interesa să știu și ce credeți despre posibilitatea de a calcula ajutoarele în noua PAC conform criteriilor bazate pe specificităților regionale și pe culturile uh, regionale. Mulțumesc, doamna de Lange. Vă rog. um, ik wil de commissaris danken dat hij hier aanwezig is en, en bereid Aș dori să îi mulțumesc domnului comisar pentru prezența dumnealui aici și că se implică în această dezbatere. Știu că se va afla în Olanda pentru a discuta cu tinerii fermieri mâine. Sper că va fi puțin mai clar ceea ce își dorește să facă. Tinerii agricultori sunt, până la urmă, aceia care au cele mai multe de câștigat sau de pierdut în acest sistem. Au existat discuții în legătură cu sistemul pe piloni. Pentru primul pilon, aici sunteți foarte vag, cu toate că deja colegii mei v-au adresat niște întrebări. Al doilea pilon. În cazul celui de-al doilea pilon, se pare că avem o listă foarte lungă aici Moș Nicolae va veni în uh, Olanda și copiii îi vor cere câte ceva. Dumneavoastră păreți să aveți o listă foarte lungă. Inovare, mediu, schimbări climatice. Se pare că lucrurile stau diferit față de cum stau ele în primul pilon. Dacă doriți să vă ocupați de toate aceste chestiuni sub al doilea pilon, atunci de ce să nu se treacă direct în primul pilon și să nu mai vorbim despre ecocondiționalitate? Unele dintre aceste acțiuni trebuie cofinanțate. În cazul unora nu se poate, în cazul altora nu dorim. Ne dorim un teren egal, cum rămâne cu aspectul comun al politicii agricole. A existat uh, o abordare europeană și în trecut în ceea ce privește agricultura. Dacă vă doriți și ca numele dumneavoastră să intre în istorie, ați putea fi cel care a dat din nou agricultura în mâinile statelor membre. Va trebui să muncim mult împreună și din greu pentru a ne asigura că, într-adevăr, va exista un viitor pentru PAC. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna a quem gostaria de saudar por... domnule. președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat un document care are consensul Colegiului de Comisar. Mai mult decât atât, este un document care a apărut în contextul unui dialog cu Parlamentul și în care s-a ținut cont de propunerile noastre. Aș vrea să salut aici toți reprezentanții agricultorilor din Portugalia și în special pe cei din insulele Azore. N-aș vrea să repet aici ceea ce s-a spus deja. Mă voi centra în aspectele inovatoare ale acestei comunicări. față de versiunile anterioare pe care le cunoscusem. Și cred că tocmai aici se află orientările de bază uh, asupra cărora s-au făcut cele mai multe presiuni. În primul rând, intensificarea acelor aspecte legate de mediu, un lucru care mi se pare îngrijo îngrijorător și mă întreb dacă în contextul plăților directe se va da prioritate acțiunilor care duc la protecția mediului și la lupta împotriva schimbării, schimbării climatice. De exemplu, în proiectul Natura 2000, Există o serie de mecanisme care ar trebui să fie întărite. Se va face ceva dincolo de acele măsuri de ecocondiționalitate și cum vor fi finanțate aceste măsuri, doar prin intermediul PAC, pentru că aceasta ar fi îngrijorător. În contextul ajutoarelor specifice pentru zonele mai puțin uh, favorizate. Dumneavoastră spuneați că o parte mică a acestor măsuri ar putea trece de la cel de-al doilea la primul pilon. Credeți că o astfel de măsură răspunde, practic, specificității agriculturii în zonele defavorizate, ținând cont de restricțiile bugetare cu care se confruntă majoritatea statelor membre? Și o altă întrebare. Ce înseamnă exact acel nou sistem de susținere a agricultorilor, acea frază din document. Cum puteți defini acest lucru? Se va ține cont de un nivel minim de plăți directe, așa cum se arată în documentele serviciilor dumneavoastră? Și o ultimă întrebare. Ați vorbit despre evaluarea de impact în legătură cu eliminarea cotelor de lapte, însă când se va face acest lucru? Va trebui să se facă foarte rapid. Pentru că evaluările trecute nu erau corecte și acestea vor trebui revizuite. Mulțumesc, doamna Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit să prezentați acest document aici. Acest document, în prima parte, pune un diagnostic foarte bun a problemelor cu care ne confruntăm, însă, pe de altă parte, nu aduce soluții pentru toate aceste probleme. Lipsește de asemenea o definiție în ceea ce privește bugetul. Nu se arată în mod clar cum vor fi împărțite fondurile pe viitor. Nu se prevede o perioadă de tranziție pentru a evita ajustările dramatice cum se făcea în prima parte a documentului. Nu există instrumente suficiente și măsurile sunt insuficiente pentru a face față volatilității prețurilor și a speculei. N-a fost prevăzut niciun fond de criză precum cel pe care l-a propus Parlamentul European. N-a existat de asemenea nicio propunere pentru a întări puterea de negociere a agricultorilor în lanțul alimentar, deși e adevărat că se recunoaște aici pierderea care are loc la nivelul acestui lanț alimentar nu se recunoaște faptul că cel mai bine este să avem o agricultură productivă și niște agricultori cu venituri rentabile de pe urma acestei agriculturi pentru a avea o dezvoltare rurală. Toate lucrurile sunt bune, însă avem nevoie de norme și există niște cheltuieli care fac ca produsele noastre să, fie, să nu fie competitive față de cele care vin din import. Și e adevărat, există niște mecanisme care sunt prevăzute și care pot fi îmbunătățite pe de altă parte, însă aceste mecanisme nu sunt controlate și prin urmare nu sunt respectate. În sfârșit, domnule comisar, aș vrea să vă cer să definiți cu adevărat ce înseamnă un agricultor activ, pentru că această lipsă de definiție poate crea multe probleme. Și în loc de a vorbi despre un agricultor activ, aș prefera să se vorbească despre o exploatație activă din punct de vedere productiv pentru că în ceea ce privește proprietarii de terenuri, această figură juridică este foarte variată și ar fi mai bine să vorbim de exploatație agricolă și nu de agricultori. În sfârșit, domnule comisar, Vă doresc uh, mult succes în aceste negocieri, în special pentru a avea un buget ambițios, pentru că de fapt de asta avem nevoie. Mulțumesc! Bine, și acum în încheierea intervențiilor deputaților are cuvântul doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Ce frumos e să fii ultima, pentru că știți că uh, femeile totdeauna doresc să aibă ultimul cuvânt. Domnule președinte, domnule comisar, aș dori mai întâi să mă adresez domnilor comisari, spunându-i că uh, vi s-au făcut multe felicitări, vi s-au adresat multe felicitări. N-am avut timp să examinez în detaliu comunicarea noastră pentru că a sosit la biroul meu uh, spre uh, amiaz când aveam alte obligații de îndeplinit. Aș dori în acest moment după cum spuneam, pentru că n-am putut să examinez proiectul în detaliu, nu uh, pot să vă felicit întru totul, pentru că, după cum s-a tot spus aici, ă, diavolul se află în detalii și nu cunosc detaliile, dar îmi pare că pot spune, la fel ca alții, că păreți că sunteți pe calea cea bună. Ceea ce pentru mine e un lucru esențial. Și asta înseamnă că în Uniunea Europeană și în statele terțe să încercăm să facem bineînțeles că noi avem dreptul de a dispune de o politică agricolă comună și să o finanțăm și să o gestionăm cum dorim noi pentru a ne asigurăm că agricultorii vor continua să existe și să reziste în toate regiunile, chiar în cele mai defavorizate, cum e în țara mea, și că aceste că acești agricultori au dreptul la un venit echitabil și comparabil cu cel al altor uh, straturi ale populației din regiunea fiecăruia, pentru că nu PAC este responsabilă de toate uh, nenorocirile în toate țările și mai ales în țările terțe, țările ACP, care cred că din cauza PAC se află ei într-o stare de sărăcie. E bine, nu e adevărat. Și e foarte important ca ei să înțeleagă acest lucru. Eu am încercat să le explic totdeauna acest lucru și țărilor eurolate, am încercat să le explic că noi avem dreptul ca în Europa să avem o agricultură uh, viabilă în toate regiunile, din motivele pe care le cunoașteți. Acum, un venit echitabil pentru agricultorii noștri, da, dar din nefericire, doamnă vicepreședinte, nu, acesta nu este asigurat prin prețurile la alimente din țările noastre. Consumatorii sunt cei mai favorizați din cauza acestui nivel de prețuri prea scăzut care nu acoperă costurile de producție. Iată motivul pentru care ajutoarele directe sunt justificate pentru a compensa contribuțiile agricultorilor la bunăstarea și existența multor alte sectoare economice, pentru că dacă ei nu ar cultiva și nu ar mai crește animale și nu s-ar mai îngriji de peisajele noastre, ar fi mare păcat. Eu, dacă îmi permiteți, voi mai face încă o remarcă. Vorbim mult de foamea din lume. Trebuie să producem mult mai mult pentru a hrăni toată populația uh, uh, Pământului. Și Europa are dreptul și datoria să își aducă și ea contribuția. De aceea ar fi absurd să ne gândim la pârloage uh, și apoi m-aș referi și la plafonare, dar știți că vom mai avea prilejul să discutăm de acest subiect. Îmi permiteți un răspuns uh, adresat domnului Bove? Nu, spune domnul președintele. Mulțumesc, doamna Luling. Doamna Luling. A, domnul Bove a atacat pe marele meu prieten Mansot, fostul, prim, fostul uh, comisar pentru agricultură. Nu știu dacă domnul Bove, care e mult mai tânăr ca mine, a contribuit la înființarea politicii agricole comune cu domnul Mansfield, cum am făcut eu. Dar politica domnului Mansfield a fost un mare succes. Agricultorii au fost încă și mai performanți decât crezuse domnul Mansfield. Însă eu am trebuit să, m-am simțit de cuvință să apăr aici pe prietenul meu Mansol. Președintele, mulțumesc tuturor și cer scuze colegilor dacă nu s-au respectat timpii de vorbire. Mulțumesc, domnule comisar. Astăzi v-ați prestat un alt interogatoriu din partea noastră și acum noi dorim să vă asigurăm de, de plină noastră susținere, susținerea uh, Comisiei pentru Agricultură și a Parlamentului European. Dragă domnule comisar, utilizați această forță în Colegiul Comisarilor dar amintiți-vă că această comisie e pe deplin conștientă de rolul pe care tratatul de la Lisabona îl conferă și ne-l conferă. Mulțumim din nou și vă oferim în final cuvântul domnului comisar Cioloș. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt obligat să dau răspunsuri foarte rapide, pentru că din păcate, prevăzusem și alte activități, am depășit oarecum timpul, așa că, cu tot respectul, permiteți-mi să nu intru în detalii la momentul acesta. Și repet aici, nu pentru că nu am analizat, ci pentru că nu era cazul în acest document să vorbim despre detalii. Așteptăm și sugestiile dumneavoastră și o înțeleg pe doamna Rainer când spune că Parlamentul a prezentat deja un raport uh, și spun că, de fapt, inițiativa legislativă revine Comisiei care va trebui întâi să prezinte o comunicare tocmai pentru a pregăti acest proces legislativ. Acest rol nu revine Parlamentului, iar detaliile vor veni în pachetul legislativ, nu acum. Și despre acestea vom vorbi când va sosi momentul. Însă, în felul acesta, Parlamentul și Consiliul, pe baza acestor linii directoare, pot să prezinte alte propuneri în afara celor prezentate în raport. Simplificare și ecologizare. Sunt de acord cu ceea ce a spus, cred, domnul Lefol sau poate altcineva, E adevărat uh, ecologizare dacă avem o simplificare a ecocondiționalității. Am notat și acesta este și obiectivul meu. Dar vreau să repet un lucru pe care l-am spus deja. Complexitatea implementării pacului nu uh, ține doar de reglementările Comisiei. Implementarea practic se face de către statele membre. Și complexitatea vine de aici, din cadrul juridic pentru implementare. Trebuie să analizați și această situație, pentru că dacă cineva a simplificat până acum ce se întâmplă în politica agricolă comună, acest cineva este Comisia și n-ar trebui să greșim aici dezbaterea pe care o avem. Nu pentru că vrem să simplificăm, n-ar trebui să uh, țintim mai bine ajutoarele directe. Doamnă Meghină, știți foarte bine că eu doresc acest lucru, însă trebuie să ținem cont de realitate. Există foarte multe persoane care își pun întrebări în legătură cu politica agricolă comună și riscul este să rămânem între noi, să fim foarte mulțumiți și cu toții susținem pacul și până la urmă venim prea târziu cu argumente care să fie înțelese și în afară. Acesta este obiectivul acestei comunicări. Să ieșim oarecum din uh, bula noastră de cristal pentru ca acest lucru să nu se facă prea târziu și nu pentru a ne apăra, dar trebuie să fim foarte clari în acest sens și să nu facem acest lucru prea târziu, după cum spuneam. În legătură cu acordurile internaționale, repet și aici, acesta nu este obiectivul reformei noastre de a întări sau a slăbi acordurile internaționale. Știu foarte bine care este rolul și responsabilitatea mea în aceste negocieri și îmi voi respecta acest rol. Mă puteți acuza de orice, dar nu de lipsă de claritate și de transparență față de Parlament în legătură cu regimul zahărului sau al laptelui sau alte sectoare de activitate. Nu e vorba aici de reforme sectoriale, ci și nici de a anunța reforme sectoriale în acest document orientativ. Pentru lapte, după cum am spus, vor exista elemente care vor apărea mai târziu. De asemenea, pentru regimul zahărului avem nevoie de o reformă. Va trebui să vedem dacă unde facem aceste precizări. Dar nu era obiectivul uh, meu de acum de a preciza aceste reforme specifice. Cum să valorizăm diversitatea prin măsuri specifice? Dacă statele membre cer o mai mare flexibilitate, atunci și eu cer ca statele membre să profite de această flexibilitate pentru aceste măsuri specifice. Acesta este un obiectiv general care este urmărit de comisie și trebuie să meargă mână-mână cu obiectivele specifice care sunt de competența statelor membre. În legătură cu zonele defavorizate, acestea rămân în continuare în al doilea pilon și nu există neapărat o trecere de la al doilea la primul pilon, dar în primul pilon, în această redefinire a criteriilor de distribuție dăm posibilitatea să se țină cont printr-o plată complementară limitată care este adăugată pe lângă plata de bază, deci să se țină cont și de acest criteriu al zonelor defavorizate. Dar știți că în al doilea pilon, referitor la zonele defavorizate, există foarte multă finanțare specifică care poate compensa, de exemplu, costurile de transport pentru lapte, pentru alte produse, pentru um, multe alte criterii care rămân în continuare în cel de-al doilea pilon. Cuplarea, așa cum spunea domnul Dortman, este propusă și vom veni cu propuneri concrete în legătură cu cum putem utiliza această cuplare. Pentru mine important este principiul pentru că în primul pilon adăugăm această posibilitate de a continua cu cuplarea însă atunci când avem o justificare pentru anumite sectoare specifice. Important era acum să dăm acest mesaj că există și posibilitatea de a o face. O corectă împărțire a ajutoarelor și perioada de tranziție. Am spus că consider că avem nevoie de o perioadă de tranziție care va fi mai scurtă sau mai lungă în funcție de valorile pe care le vom face. Referitor la buget, am înțeles foarte bine că mulți dintre dumneavoastră sunteți îngrijorați de această chestiune bugetară. Și eu sunt îngrijorat și cel mai bine la ora actuală este să facem propuneri coerente pentru viitorul pacului în acest moment. Comisia se află acum în situația de a gestiona un buget limitat pentru politici importante comunitare tradiționale și, de asemenea, de a finanța noi măsuri politice pe care statele membre și Parlamentul le-au cerut din partea Comisiei. Trebuie să fim înțelegători și în acest sens. Dacă Comisiei se spune veți avea un buget și mai limitat decât cel pe care îl aveți acum, dar vi se cere în plus să faceți și mai multe, va trebui ca până la urmă Comisia să găsească o soluție. Și una dintre soluțiile posibile este să vedem cum putem pune în echilibru ambițiile noastre din punct de vedere politic, noile politici și politicile tradiționale și mijloacele de care dispune Comisia din punct de vedere bugetar. Chestiunea e foarte simplă din punctul acesta de vedere. Și înțeleg aceasta, și deși doresc un buget uh, important pentru PAC, știu foarte bine că colegul meu Lewandowski va trebui să facă față situației așa cum este. Deci s-ar putea să fim nevoiți să sacrificăm politici tradiționale pentru a promova noi politici. Și aici nu este vorba doar de o chestiune de alegere între mai multe politici, ci și o chestiune de a alege nivelul bugetului european. Nu cred că în acest document se anunță o mai mare birocrație. Această simplificare nu ține doar de regulamentele europene și pot să vă spun că în acest sens am să fiu foarte atent ca ceea ce propunem să nu complice și mai mult uh, lucrurile, deci nu cred că propunerile noastre complică și mai mult controlul la fața locului. De multe ori uh, lucrurile se complică din nou la nivelul statelor membre. La chaîne alimentaire, e là aussi... Ce privește lanțul alimentar, mi-a plăcut cum a spus uh, doamna Ghineze, uh, termenul a folosit termenul de ecobirocrație, dar eu nu cred că birocrația e legată de ecologizare. Uh, lanțul alimentar, o mai bună repartizare a valorii adăugate, ei bine, sunt chestiuni cum ar fi cea volatilității, de asemenea sunt chestiuni ca aceasta care nu pot fi rezolvate doar cu o reformă a PAC, pentru că depășesc simplu sector agricol. Ei bine, lanțul agroalimentar aici ține și de politica legată de piața comună, de politica industrială, de politica legată de concurență. Deci e o problemă care eh, aparține și de PAC, există un formă asupra lanțului agroalimentar care a fost lansat de către domnul comisar Tajani împreună cu mine și domnul Bardi, Barnier și domnul Dali avem și un plan de propuneri și de acțiune în problema asta. Sigur, putem organiza și o discuție la uh, comisia dumneavoastră cu domnii Taiani, Dali și Barnier ca să vă informăm uh, în legătură cu ce dorim noi să facem. Voilà, uh, Madame de la... Doamna de Lange îmi spune că primul pilon e prea vag și că sunt prea multe în al doilea pilon. Eu sunt uh, mulțumit că spuneți asta pentru că eu aveam senzația că nu sunt, prea, nu sunt destule în al doilea pilon și că prea încărcat primul pilon. Se spune la primul pilon că ce tip de plăți directe se vor face, la ce categorii de măsuri, uh, vorbim de plafonare, de mici exploatații, de uh, cuplare. Sunt multe lucruri în legătură cu plățile directe la primul pilon. Dacă vă așteptați la criterii precise de dispoziție, ei bine, vă spun că acesta este rolul uh, unor documente cu caracter legislativ. legislativ. Uh, asemenea, acte precizează criteriile. Noi nu ne putem permite să venim cu aceste criterii atâta timp când nu avem la dispoziție studiile de impact. Doamna Plata mi-a, pus multe întrebări, care reprezintă și întrebări de detaliu. Nu pot, din păcate, să răspund acum la ele ce pot eu să-i spun acum față de insulele Azore și de regiunile defavorizate. Repet, pentru că am mai spus deja acest lucru, avem instrumentele uh, necesare pe care le voi păstra, eventual le vom adapta pentru a răspunde mai bine așteptărilor zonelor ultraperiferice. Vom veni, vom reveni cu o propunere de reformă, de restructurare care să meargă în direcția corectă. Zonele ultraperiferice beneficiază de asemenea și de cel de-al doilea pilon, programul de dezvoltare rurală, Există deja, cred eu, piste de lucru. Veni, vom veni cu propuneri pentru a lua mai bine, pentru a ține mai bine cont de problema diversificării în aceste zone. În ce privește laptele, bun, de asta ne vom ocupa atunci când vom vorbi specific de sectorul lactatelor. Mi se spune aici că de că se fac niște referiri la reechilibrare, că există răspunsuri pentru situațiile de criză, cu fondurile propuse de noi și reacții în ce privește dezvoltarea rurală pentru agricultura productivă, producătoare. Ei bine, eu cred că da, într-adevăr există multe propuneri, dacă fiind document, sigur nu sunt multe detalii în document. Bun, Vă mulțumesc, mă scuzați încă o dată dacă n-am reușit să răspund mai în detaliu, dar vom avea ocazia să facem acest lucru, să facem o discuție detaliată. Am încercat să fiu cât mai precis posibil, dar, repet, haideți să încercăm să uh, vedem uh, pădurea din spatele copacilor și vor veni și detalii la timpul potrivit. Președintele, mulțumesc, domnule comisar, și acum rog coordonatorii grupurilor să mă urmeze, pentru că este o conferință de presă uh, pe care o organizăm împreună cu domnul Albert Des la un etaj mai jos. Mulțumesc și am încheiat reuniunea noastră. Mulțumesc tuturor!